Dragi colegi, vă propun să ne începem lucrările. Vom adopta ordinea de zi cu doar două modificări, dacă îmi permiteți. După punctul 7, adoptarea unei scrisori referitoare la rappeler que cette salle est une salle de réunion. Vă amintesc că aici este o sală de reuniune pentru comisia noastră și nu o sală pentru conversații private. Très bien. Alors, après le point... După punctul 7, dacă doriți, vom adopta o scrisoare privind mobilizarea Fed la cererea Italiei pentru regiunea Trentino-Alto. E vorba de un caz urgent și dacă nu se opune nimeni, vom proceda în acest fel. Iar la punctul 13, votul privind avizul doamnei Aconsari privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii. Acest vot va fi amânat pentru următoarea noastră reuniune și, în schimb, vom vota raportul domnului Sergio Coferati așa cum este prevăzut pe ordinea de zi. Dacă nu sunt observații, ordinea de zi astfel modificată se adoptă. La punctul 2 aș avea mai multe comunicări de făcut. În primul rând, vă amintesc că reuniunea noastră este transmisă prin internet și nu prin web streaming, cum se spune în franceză și de altfel și în română. Și aș vrea să vă mai spun un lucru despre care cu siguranță ați aflat. în legătură cu un dosar absolut esențial pentru noi și anume directiva timpului de lucru. Partenerii sociali au deschis negocierile pe acest dosar, ceea ce înseamnă că au de acum 9 luni ca să ajungă la un acord înainte să aflăm și noi uh, despre ce e vorba, adică, așa cum am stabilit la reuniunea coordonatorilor de săptămâna trecută, vom vedea prin ce uh, mijloace putem să continuăm aceste negocieri și vom intra în legătură cu unii și cu alții. Și ultima comunicare, aș dori să vă prezint un nou administrator, domnul Robert Sebold, un nou administrator la Secretariatul Comisiei Ocupare. Era înainte funcționar la Comisie, la Direcția Generală Ocupare, este jurist, expert în sectorul coordonării sistemelor de securitate socială. și sperăm că își va dezvolta la maxim expertiza în comisia noastră. Mulțumim foarte mult! Vous allez utilement euh, renforcer le... Ați venit să întăriți rândurile populației masculine din secretariatul nostru. Și trecem acum la punctul 3. bilanțul intermediar al strategiei europene 2007-2012 privind sănătatea și securitatea în muncă. Vom examina amendamentele de compromis pe care ni le va prezenta doamna raportoare Karima Deli. Însă, înainte de a-i da cuvântul, aș vrea să uh, îi atenționez pe membrii comisiei și mai ales pe coordonatori, dacă sunt aici, în legătură cu faptul că acest dosar este extrem de important. Mă uit la chestiunile strategice pe care trebuie să le conducem noi în numele Comisiei Ocupare în următoarele luni și constat că acest dosar se numără printre priorități, dată fiind uh, atmosfera de austeritate generalizată ce domnește la scară europeană. Doamnă raportor, aveți cuvântul. Voilà, pardon. Mulțumesc, doamnă președinte. 27 de amendamente de compromis care se ridică la înălțimea speranțelor mele. Merg într-adevăr foarte departe, iar eu astăzi sunt foarte mulțumită de toate aceste compromisuri. Vreau să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care au um, dat dovadă de o mare încăpățânare pentru a atinge obiectivul care ne va permite să fim mâine mândri de acest raport. E vorba doar de o primă etapă, fiind un bilanț intermediar. Vom vedea dacă va mai fi o altă strategie europeană pentru anii următori, însă, în orice caz, țin neapărat să le mulțumesc, să le mulțumesc și asistenților lor, pentru că au reușit să transforme în realitate ceea ce uh, solicită salariații și lucrătorii de foarte mult timp în domeniul dialogului social, al combaterii bolilor profesionale, al implementării de politici de prevenție și pentru că au făcut în așa fel încât mâine nimeni să nu mai sufere de boli și de accidente de muncă. Aștept să revină raportorii din umbră. Sper în orice caz că toată comisia va vota pentru aceste compromisuri și pentru toate amendamentele. Și vreau să vă atrag atenția asupra două amendamente specifice. Întâi 148, destinat să creeze o comisie un comitet, mă scuzați, al inspectorilor de muncă principali pe plan european care să analizeze chestiunea lucrătorilor detașați și care să coordoneze mai bine legislația dintre statele membre. Și apoi amendamentul 48, care amintește cât de importante sunt condițiile de securitate în muncă, mai ales în rețelele de subcontractanți. Doamna Harkin și apoi uh, Thank you, Madam Chair. următoarea colegă. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportorul nostru din umbră nu este prezent, din păcate, pentru că trebuie să meargă la o altă reuniune și m-a rugat pe mine să prezint câteva chestiuni în numele său. Acest raport a fost discutat în mod intens în ultimele săptămâni, pentru că se referă la foarte multe subiecte și e clar că e nevoie de acțiune în mai multe domenii. Nu trebuie să uităm că legislația obligatorie a Uniunii Europene e doar unul din multele instrumente pe care le avem la dispoziție și că unele probleme ar fi mai bine tratate la nivel național. Compromisurile la care s-a ajuns reflectă principalele preocupări ale comisiei noastre și ne bucurăm că am ajuns la un acord în legătură cu principalele probleme. E foarte important că se ține cont și de alte domenii politice ale Uniunii Europene și ne bucurăm că avem o bază statistică pentru a stabili prioritățile în mod corect în viitor. Avem încă rezerve în ceea ce privește riscurile reprezentate de noile tehnologii. Recunoaștem în general potențialele riscuri, dar nu cred că trebuie să arătăm cu degetul o anumită tehnologie, cum este aici nanotehnologia. Am fi preferat să solicităm măsuri mai țintite pentru anumite ocupații care uh, sunt expuse la un risc mai mare sau mai important. În orice caz, Credem că ar trebui să fie făcută o listă de a principalelor uh, riscuri la care sunt expuși uh, lucrătorii și uh, cred că trebuie să se pună capăt fenomenului trecerii pe lista neagră a anumitor lucrători. În multe domenii este nevoie de o mai bună implementare a legislației existente, nu neapărat de o nouă legislație și de acorduri cu partenerii sociali. În ultimul rând, colegul meu m-a rugat să-i mulțumesc în mod deosebit doamnei Deli și tuturor raportorilor din umbră implicați în discuțiile foarte rodnice din următoarele, din ultimele săptămâni, mă scuzați, și pentru dorința lor de a găsi compromisuri pe atât de multe teme. Doamna Harkin. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω καλά νέα και κακά νέα. Și acum următoarea colegă. Mulțumesc, am o veste bună și o veste proastă. Haideți să începem cu veștile bune și vom trece apoi la veștile proaste. Veștile bune. În primul rând avem o colaborare excelentă. Un document de bază excelent, cel al doamnei Deli, și o cooperare foarte bună între diferiții deputați, asistenți și membri ai secretariatului implicați. Este încurajator pentru activitatea Parlamentului European, pentru Europa și pentru cetățenii săi. am reușit să găsim compromisuri extrem de interesante, țintite pe siguranța și sănătatea lucrătorilor. Astea sunt veștile bune. Acum veștile proaste. Vom adopta noi aici acest document teoretic, dar acest lucru nu este de ajuns. Trebuie ca și Comisia să ia o inițiativă. Trebuie să se vadă rezultatele în viața de zi cu zi iar informațiile pe care le primim par să uh, arate că deciziile luate aici în Parlament uh, referitoare la sănătatea și siguranța lucrătorilor nu beneficiază de dorința Comisiei de a le transforma într-o inițiativă legislativă. Așadar, acest raport capătă și mai multă importanță modul în care am lucrat până aici capătă uh, relief deplin. Și din acest motiv, cred că trebuie ca toți împreună să insistăm pentru ca cei de la comisie să meargă într-o direcție foarte precisă. Trebuie să ne exercităm toată influența pe care o avem asupra comisiei pentru ca ea să țină cont de observațiile noastre și să acționeze. În ceea ce privește siguranța și sănătatea cetățenilor la locul de muncă. Sper că următoarea dată când vom aborda subiectul voi avea numai vești bune. Mulțumesc! Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul? Domnul Becken, aveți cuvântul. Din motive de sănătate, domnul Bach nu poate fi prezent aici și m-a rugat să citesc un text în numele domniei sale. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Deli pentru o cooperare foarte bună. Datorită acestei cooperări excelente am reușit să cădem de acord în legătură cu 26 de amendamente de compromis pentru sănătatea și siguranța la locul de muncă. Este cu adevărat esențial să se adapteze siguranța la locul de muncă, la noile tehnologii. Numai așa, siguranța și sănătatea lucrătorilor vor putea fi garantate pe termen lung. Și sper că pe viitor strategia aceasta să aibă același succes ca strategiile din trecut. Ar trebui să mai adaug ceva în numele domnului Bach. Există o problemă în legătură cu uh, subcontractanții. Aici nu s-a găsit încă o soluție. Doamna Lin. Uh, Mulțumesc. Aș vrea să-i mulțumesc și eu doamnei Deli pentru faptul că am reușit să ajungă la un compromis și în ceea ce privește amendamentele mele. Deci e foarte important că împreună cu toate grupurile am încercat să ajungem la un compromis. Am vorbit uh, despre ultimele dovezi științifice medicale, deci atâta timp cât ne bazăm pe niște date actualizate, totul e în regulă. Un ultim lucru legislația privind uh, sănătatea și siguranța. Avem deja directiva privind câmpurile electromagnetice, vom discuta și mâine, deci vă sugerez să subliniem acele acte legislative din programul comisiei, deci care vor fi făcute. Eu uh, înțeleg vațile, însă acele directive deja sunt în programul comisiei și sunt niște directive cheie și ar fi bine să le menționăm și în uh, raportul doamnei Carimadeli. Mulțumesc. Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, domnul Sercas. Mulțumesc. Doamna Rapti, eurodeputata socialistă, s-a referit la un zvon care circulă în Parlament. Comisia, în această perioadă de criză, se, se pare că nu dorește să ia nicio hotărâre în ceea ce privește sănătatea și siguranța la locul de muncă. Doamnă președinte, dacă asta ar fi adevărat, munca doamnei Deli, acest raport și tot ceea ce au făcut colegii, deci toate acestea ar fi practic uh, sortite eșecului. Deci un exercițiu uh, care nu a avut niciun rost și dat fiind că sunt aici funcționari de la comisie, aș vrea ca dumnealor cel puțin să ne asigure că munca Parlamentului uh, este totuși uh, luată în seamă de Comisia Europeană. Deci aș vrea să primesc asigurări legătură cu faptul că acest exercițiu nu este doar birocratic și administrativ. Vă mulțumesc! Din partea comisiei dorește cineva să intervină? Ar putea interveni cineva? Da, eu. Domnule Clark, doriți dumneavoastră să luați cuvântul? Ok, so you have the floor. And, and then Madame Morin. Domnule Clark, dacă doriți dumneavoastră să interveniți în primul rând. Mulțumesc, doamnă președinte două întrebări privind două amendamente diferite. În primul rând, amendamentul 212, 212 unde se vorbește despre faptul că perioada de lucru de duminică ar trebui să fie redusă ca așa cum este redus timpul de lucru noaptea sau alte ore asemănătoare atrag atenția că deși toate astea par foarte în regulă, deci o odihna de duminică, foarte multe întreprinderi mici au multă activitate duminica și fără așa ceva, fără posibilitatea de a lucra duminica, ar uh, avea foarte mult de suferit, uh, activitatea lor ar fi foarte dezechilibrată, mai ales în perioada actuală când au nevoie de fiecare bănuț pe care îl pot obține. Deci de aceea vă rog să vă dați seama că lucrurile nu stau așa de simplu. Un alt amendament foarte important este cel al domnului Kreuzmann. Dumnealui încearcă să șteargă amendamentul în care îi se cere comisiei să propună o directivă pentru a-i proteja pe cei care prezintă anumite riscuri. Mi se pare că e o încercare de a-i uh, uh, menține tăcuți pe cei care trag un semnal de alarmă. Și eu cred că asta nu e suficient. Cei care trag un semnal de alarmă trebuie să raporteze uh, faptul că există un risc fie angajatorului, deci să raporteze fie autorităților. Deci nu avem cum să uh, ne opunem celor care trag semnale de alarmă. Doamna Moran. Mulțumesc, doamnă președinte. Dat fiindcă domnul de Bacher a vorbit în numele PPE și numele domnului Bach, aș vrea să-i spun personal doamnei uh, Karima Deli că apreciem foarte mult faptul că am putut negocia împreună amendamentele și, așa cum spunea doamna Silvana Rapti, uh, dând dovadă de colaborare și de deschidere, putem avansa. Pe de altă parte, aș vrea să spun că în momentul de față, în curs, uh, sunt niște directive complementare. Și nu putem include totul în acest raport privind sănătatea și siguranța la locul de muncă. mai ales sănătatea lucrătorilor expuși la unde electromagnetice, deci aceasta va constitui obiectul unei directive diferite de subiectul acestui raport. Deci de aceea cred că ar trebui să uh, lăsăm această marjă completă directivelor specifice și nu ar trebui să blocăm noi lucrurile. Și să nu uităm că la directiva privind uh, câmpurile electromagnetice am avut mari greutăți. Da, înțeleg îngrijorările dumneavoastră, stimată colegă, însă eu am cerut explicații comisiei. Indiferent de temele specifice care sunt tratate în anumite texte, Cred că pentru comisia noastră și cred și sper că sunteți de acord și dumneavoastră, deci în ceea ce ne privește pe noi există mari îngrijorări în legătură cu intențiile comisiei pentru această, în ceea ce privește această strategie. Acesta este un atu al Uniunii Europene în această perioadă și eu nu văd niciun motiv pentru a o abandona. Deci am înțeles că dumneavoastră acceptați să răspundeți la întrebările adresate deci din partea Comisiei. Poate că aveți și lămuriri în legătură cu anumite aspecte din negociere. Deci, eventual să ne spuneți ce aspecte uh, nu au fost încă aduse la cunoștința noastră. Poate puteți să ne dați uh, și indicații în legătură cu ceea ce pare să fie un zvon aproape confirmat <laughs> din partea Comisiei în legătură cu victorul acestei strategii. Mulțumesc. Din câte știu eu... Pardon. Este prevăzut să pregătim strategia care va continua pe, o va continua pe cea care a fost pusă până acum în uh, aplicare. Strategia noastră va fi folosită împreună cu alte elemente, tocmai pentru a alimenta lucrările de pregătire a acestei noi strategii. În ceea ce mă privește, eu n-am auzit niciun zvon ca și cel pe care l-ați menționat noastră în acest stadiu. Ceea ce știu și singurul lucru la care pot să fac trimitere pentru membrii comisiei este programul de lucru, așa cum a fost adoptat în urma procesului uh, în care au fost uh, implicat și Parlamentul prin lucrările sale. Doamna Deli? Aș vrea să revin puțin la două puncte esențiale. Mai întâi, am vorbit despre subcontractare. Vă reamintesc că problematica subcontractării este cu adevărat majoră și ea este reamintită mai ales în amendamentul 48 pentru care aș dori un vot pozitiv mâine. Apoi, domnul Beckett a spus că trebuie să protejăm toate persoanele, toți lucrătorii care sunt confruntați cu ideologia sau cu păreri preconcepute atunci când depun plângeri în legătură cu anumite riscuri legate de sănătate. Amendamentul de compromis vizează tocmai aceste obiective, domnule Becker. Cred că dumneavoastră ați înțeles contrariul și aș vrea să vă reamintesc faptul că acest compromis, acest abenament, mai ales uh, ceea ce am numit compromisul T, este tocmai în favoarea afirmațiilor dumneavoastră. Vrem să protejăm aceste persoane prin acest cadru. Aș vrea de asemenea să vă asigur, dragi colegi, ca raportor la jumătatea parcursului pentru această strategie, că activitatea pe care noi am uh, realizat-o și care este foarte bună nu va impieta asupra unei directive privind SSM-ul, pentru că este nu numai o necesitate, ci o urgență, așa încât uh, o să am grijă, voi fi vigilentă în legătură cu tot ceea ce va face Comisia pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc! Se pare că am terminat cu acest punct și mâine vom și vota. Revenim acum la punctul 4 de pe ordinea de zi în legătură cu statutul cooperativelor europene și implicarea lucrătorilor. Aveți cuvântul pentru a ne prezenta amendamentele de compromis. Well, this is, uh... Mulțumesc. Doamna președinte. Da, trebuie să discutăm amendamentele. Nu e cazul să le prezint pe larg. ar vrea să vă împărtășesc în primul rând câteva gânduri. Le mulțumesc raportorilor din umbră cu care am avut câteva reuniuni bune. De asemenea, îi mulțumesc și noului membru al grupului, domnul Șogor, care încă ezită între ecologie și ECR, nu știe unde să meargă. Domnul Helmer, Evelyn, cu toții am avut un bun schimb de opinii. Cele patru grupuri au putut să ajungă la o înțelegere. Domnule Helmar, știu că anumite amendamente de compromis v-au ridicat probleme, însă mă bucur totuși să văd că s-a ajuns la un consens larg în ceea ce privește sprijinirea unei economii sociale și solidare în Uniunea Europeană, mai ales în ceea ce privește drepturile lucrătorilor dar și în cooperativele europene, dar și în general trebuie să vă spun că a avut loc o mare conferință organizată de comisie la care au participat domnii Barroso și Dali, dar și domnul Barnier, peste 800 de participați din sectorul economiei solidare uh, au fost prezenți, un eveniment deosebit, deoarece oglindește voința Comisiei de a face mai mult în acest domeniu. Și de aceea raportul meu cu diferitele sale recomandări vine tocmai în momentul potrivit. Se fac recomandări Comisiei pentru a sprijini această economie socială și solidară care deja contribuie foarte mult la stabilitatea ocupării din Uniunea Europeană. Nu am avut probleme în a ajunge la amendamentele de compromis, deoarece mesajele cheie și spiritul raportului au fost împărtășite de toată lumea. A existat un echilibru, acum nu voi citi toate amendamentele de compromis, acum aș vrea să știu care este părerea colegilor, poate și raportorii din umbră doresc să se exprime pe această temă. Ideea e că acest raport vine la momentul potrivit și aștept cu nerăbdare opinia Comisiei Europene, deci aș dori să-i ascultăm și pe dumnealor, să vedem ce cred despre recomandările pe care probabil le vom face în acest raport. Deci ar fi foarte interesant să-i auzim și pe dumnealor. Vă mulțumesc. Doamna Harkin. Thank you, Madam Chair. Very... Vă mulțumesc. Nadia Harsh, raportorul nostru din umbră, nu poate veni astăzi. Vrea să-i mulțumesc domnului Gigold pentru abordarea dumnealui în ceea ce privește amendamentele de compromis. de acord cu toată și cu mesajul clar pe care îl transmitem comisiei. Doamna Regner. Dankeschön. Uh, men... Mulțumesc. Nu am multe de adăugat. Aș dori, în primul rând, aș dori mai ales să-i mulțumesc raportorului pentru modul constructiv în care am colaborat. Avem un obiectiv comun și de aceea aceste amendamente de compromis sunt atât de constructive. După părerea mea, E absolut esențial ca statutul societății cooperative europene uh, să devină din ce în ce mai concret. Aveam 27 de sisteme diferite și am reușit să obținem ceva unitar prin aceste amendamente constructive. Nu am nimic altceva în plus de spus. Încă o dată mulțumim raportorului. Domnule Șogor, doriți să interveniți? Vă mulțumesc foarte mult. Chiar dacă am un cartonaș verde în uh, fața mea, asta nu înseamnă că fac parte din grupul ecologiștilor. Car is green, so... Yes. So that means not that I'm uh, with the Greens, but... Uh... Nu înseamnă că sunt cu ecologiști, însă în foarte multe privințe suntem de partea dumneavoastră și noi, cei de la PP. Deci subliniez și eu ce a spus domnul Gigold, am uh, colaborat foarte bine și putem fi de acord cu toate amendamentele de compromis. Și pentru noi, europenii de din estul Europei e un raport uh, important. Știți că nu a trebuit să Practic, uh, prin ce s-a întâmplat în trecutul nostru, ideea de cooperativă a fost pusă la grea încercare. Deci, cel puțin în cazul țării mele, ar fi foarte bine să recăpătăm încrederea în această formă de societăți. Mulțumesc! În numele Comisiei, doriți să interveniți, să reacționați? Si vous avez pris, pu prendre connaissance des amendements de compromis. Ați uh, luat la cunoștință tot ce trebuie în legătură cu amendamentele de compromis? Veți urmări tot ceea ce propune Parlamentul? Cine nu spune nimic înseamnă că este de acord. Prin urmare, sperăm ca toate propunerile noastre să fie preluate de Comisia Europeană. Aș putea să fac o propunere, spune domnul Gigold. Aș vrea să se discute asta de către coordonator, Mie mi-ar plăcea să organizăm un fel de schimb de păreri cu comisia, dat fiind că e un mare consens între noi, deci să vedem ce vom face după votul din plenară. E important să avem și ceva după după cum spuneați, e doar un raport din uh, proprie inițiativă și de aceea trebuie să folosim și mijloacele alternative pentru a-i da mai uh, multă importanță. J'imagine les rapporteurs fictifs se... Am impresia că raportorii fictivi se vor alătura pentru a se ocupa de serviciul după vânzare, pentru votul pe care îl vom avea în cadrul Parlamentului pentru această activitate. Acesta va completa oarecum, va lumina activitatea pe care am avut-o în legătură cu statutul societăților mutuale, pentru că știm ce s-a întâmplat cu statutul întreprinderilor de tip cooperativă și acesta nu poate decât să uh, facă lumina asupra societăților mutuale, știind că la un moment sau altul vor, vor trebui, vor fi necesare strategii paralele. Știm cât de important uh, este pentru astfel de problematici uh, să discutăm în cadrul Consiliului. Dacă nu există alte luări de cuvânt în legătură cu acest punct, uh, vreau să vă reamintesc că vom vota amendamentele de compromis elaborate mâine. Și acum ajungem la punctul 5 de pe ordinea pe zi, la um, examinarea amendamentelor de compromis prezentate în dosarul privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii. Raportoarea noastră este doamna Liza Iaconsari și reamintesc că în cadrul acestui uh, în cazul acestei discuții vom discuta amendamentele de compromis, iar votul nu va avea loc decât pe data de 5 decembrie, dacă sunteți de acord. Dat fiind că Comisia Juridică va adopta în această după-amiază un aviz privind relevanța bazei juridice ca urmare a celei de verificare prezentată de comisia noastră. Însă cred că raportoarea va putea să comenteze această decizie a Comisiei, adică să completeze elementele elaborate în cadrul amendamentelor de compromis. Aveți cuvântul, doamna raportoare. Eu, kiitoksia, <clears throat> arvoisa puheenjohtaja, me olemme... Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, doamnă președintă. Am așteptat ceva timp uh, acest aviz din partea Comisiei Jurii și aș vrea să aduc uh, în atenția dumneavoastră câteva puncte, după care să pun câteva întrebări Comisiei. Am uh, procedat, am lucrat cât se poate de satisfăcător, ceea ce a fost problematic a fost sectorul construcții. Suntem conștienți de faptul că în Europa, în acest sector, e ca și cum am fi în Far West. În ceea ce privește directiva, timpul de lucru, va trebui să îi ascultăm pe partenerii sociali, pe reprezentanții angajatorilor și ai lucrătorilor. Am auzit care sunt speranțele, dorințele acestora. Au propus uh, unanim ca sectorul construcții să fie exclus din această directivă. Este deci o propunere unanimă. Uh, nu avem uh, compromisuri în legătură cu această situație, întrucât este extrem de motivat și justificat principiul. Niciun sector nu trebuie să fie exclus în mod unilateral dintr-o directivă. Înțeleg de asemenea această luare de poziție, însă trebuie să ajungem la o înțelegere în viitorul apropiat. Un lucru bun este că tratamentul egal este mai degrabă o problemă filozofică, este un temei, o bază pentru această directivă. Am avut aproape unanimitate în termen de principii și iată de ce uh, examenul amendamentelor de compromis a putut uh, fi realizat cât se poate de bine. Toți membrii care au participat la negocieri au recunoscut importanța tratării egale a, uh, bărbaților și a femei, însă cum să punem în practică acest lucru? Mai rămân probleme politi politice sau juridice. Apoi, ce am putea face pe baza directivei IST, care ar fi statutul lucrătorilor față de siguranța, securitatea socială? Trebuie să respectăm acordurile bilaterale sau legislația Uniunii Europene? Cum se respectă sarcina administrativă? În funcție de țara de origine sau în funcție de țara în care lucrătorul acoperit de această directivă lucrează? Uh, avem uh, nevoie de avizul sau de interpretarea comisiei. Iată de ce mă adresez acestea, punându-i întrebarea cum vede raportul acesta privind regularea la nivel, re, reglementarea la nivel uh, european prin acorduri bilaterale sau altfel? Care este prioritatea? Există o luare de poziție la nivel național sau uh, vom avea de face cu acorduri bilaterale pentru a ține cont în același timp de legislația europeană și a respecta un text care a fost deja aprobat prin acest document. Acesta este marele semn de întrebare și apoi foarte pe scurt toate definițiile despre care am discutat deja în trecut, cum definim un director, cum definim un expert, Știți că am decis cu o unanimitate destul de clară. Apoi, integrarea stagiarilor în directivă mai este oarecum vagă, nesigură. În prezent, această problemă legată de stagiari este inclusă în propunerea de directivă și, și aici avem o unanimitate a părților care participă la negociere. Cam acesta ar fi uh, ansamblul lucrărilor. Trebuie să facem progrese și, de asemenea, trebuie să continuăm pentru a obține un produs finit. Uh, există reacții mai degrabă pozitive pentru această propunere care se bazează pe strategia 2020. Aceasta înseamnă că se bazează și pe cunoașterea know-how-ului economic al celor care au urmat uh, formări profesionale aprofundate. Însă rămân foarte multe întrebări deschise și aștept cu entuziasm și curiozitate părerea dumneavoastră și părerea Comisiei pentru aceste probleme de principiu. Mulțumesc! Kiitoksia puheenjohtaja. Jatkan myös omalla äidinkielelläni. Mulțumesc, doamna președinte. Voi vorbi în limba mea maternă, spune doamna Isaia. am, uh, prin această directivă avem intenția să facem să avanseze piața ocupării forței de muncă în Europa. Este în același timp o tentativă de a reduce birocrația, astfel încât întreprinderile să poată să-și transfere lucrătorii mult mai ușor uh, la nivel de director, expert sau stagiari, deci la niveluri diferite. Am redactat aceste amendamente de compromis uh, le-am studiat uh, într-un spirit de cooperare deosebită, însă nu am terminat activitatea, așteptăm baza juridică, avizul Comisiei Jurii. Eu consider că nu se va schimba practic baza, însă așteptăm o confirmare. Marele punct de întrebare legat de această directivă este următorul. Oare uh, ce vom face în ceea ce privește lucrătorii transferați, directiva privind acești lucrători. Mi se pare că mm, se va întâmpla ceva uh, neașteptat, amândoieli, mă gândesc dacă se va, va dura uh, pe tot parcursul acestui proces sau nu. Oricum, ceea ce trebuie să facem este să facem să avanseze această problemă. Noi, ca grup, avem un punct de plecare pentru activitatea noastră, ca și patriot, compatriota mea, Lisa, Vorbind despre aceste definiții, pot să spun că nu există probleme majore, avem formulări de text foarte bune, ușor de găsit, însă punctele problematice sunt următoarele. În grupul PPE, noi nu dorim să excludem un sector specific sau individual din această directivă pentru că am putea crea un precedent pentru ceea ce va urma. Însă, suntem gata să studiem această problemă din punctul de vedere al principiului subsidiarității și să găsim o formulare propice. În ceea ce privește tratamentul egal. Există foarte multe avantaje în contractul de muncă. Este un principiu pentru care vom găsi o direcție comună. Însă, în ceea ce privește celelalte probleme legate de uh, securitatea socială, acordurile bilaterale, în ceea ce privește regulamentul 883, privind securitatea socială și aplicarea acesteia rămân în continuare întrebări deschise. Sunt convinsă însă că printr-o bună colaborare vom reuși să terminăm tot ce avem de făcut până în luna decembrie. Mulțumesc! Aș adăuga la ceea ce a spus raportoarea că dacă vă amintiți bine, coordonatorii aveau intenția să sesizeze comisia jurii pentru a verifica temeiul legal pentru redactarea acestei propuneri. Comisia jurii a confirmat propunerea Comisiei Executive prin urmare, nu au fost urmări uh, la cererea pe care am uh, făcut-o noi. Dorește cineva să intervină din partea comisiei? Nu. Oui, oui, c'est pour ça que je leur propose de, de... Tocmai de asta le cer să ia cuvântul, spune doamna președintă. Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, vreau să vă felicit pentru progresele realizate pe acest dosar și aș vrea și să răspund la întrebarea sugerată. În propunerea pe care am făcut-o, am prevăzut un regim la nivel european și în același timp am uh, lăsat și loc de flexibilitate pentru acordurile bilaterale. Așadar, în cazul în care nu există precizări privind legislația aplicabilă, pot exista acorduri bilaterale pentru ca persoanele transferate în cadrul aceleiași întreprinderi, aceleiași companii, să poată beneficia de regulile din țara de origine. Am putea reveni asupra două aspecte. Nu am dorit să excludem anumite sectoare și înțeleg că sectorul construcțiilor poate fi un sector extrem de delicat. E vorba de persoane foarte specializate, manageri și experți și uh, poate că am putea să răspundem și la această preocupare. În ceea ce privește tratamentul legal, știți că, date fiind uh, similitudine între situația uh, unui uh, angajat transferat în cadrul întreprinderii și uh, transferat în afara Uniunii Europene, am prevăzut aceleași reguli și în directiva privind detașarea lucrătorilor. Înțeleg că este nevoie de tratament egal, că poate sunt și probleme de formulare aici, dacă este să o luăm în această direcție. Uh, V-aș ruga să vă uitați și la directiva privind permisul unic, care este pe cale de a fi adoptată și în ceea ce privește condițiile de lucru există formule destul de generale. Însă, bineînțeles, Comisia își păstrează poziția inițială în acest sens în ceea ce privește condițiile de muncă. Mulțumesc! Doamna raportor, sunteți mulțumită? E bine așa? Doamnă președinte, vă mulțumesc. Cred că ar trebui să fim și mai ambițioși, în așa fel încât legislația europeană să fie cât mai logică cu putință de la o directivă la alta, adică să nu existe interpretări diferite în funcție de diferitele directive. Răspunsul comisiei însă nu a fost prea clar, pentru că am adoptat acest single permit deja, permisul unic. Deci există bune practici, nu ar trebui oare să ținem cont de ele și uh, să respectăm spiritul acestui text pentru a evita diferitele adaptări din diferitele directive, dacă îmi permiteți să mă exprim așa. Adică se pune întrebarea care este prioritatea. Prioritatea este legislația europeană sau acordurile bilaterale? Ce se aplică mai întâi? Pentru că nu putem să avem fiecare propria interpretare despre diferitele acte legislative. Comision... Dorește Comisia să ia din nou cuvântul? Nu. Donc... Nu. Enregistré les Înseamnă că luați act de observațiile raportoarei noastre, care vor fi preluate în avizul uh, respectiv. Acum, la punctul 6, îi dau cuvântul domnului raportor Coferati pentru a examina amendamentele de compromis privind condițiile de intrare și de ședere ale resortisanților țărilor terțe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere. Grazie, președinte. Voglio anch'io ringraziare. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vreau să mulțumesc raportorului din umbră, raportorilor din umbră, de fapt, pentru spiritul lor de colaborare, pentru că am analizat aici un subiect deosebit de complex. Am încercat să elaborăm împreună, raportorii și raportorii din umbră și de la Comisia Libe, un document uh, adecvat. A ieșit poate ceva mai lung decât de obicei, însă cred că rezultatele sunt uh, solide și că vom reuși să ajungem la un acord mai ușor decât dacă am fi acționat uh, de unii singuri. Am ajuns la niște compromisuri care înglobează toată materia ce ține de directivă. Este vorba de soluții care, după părerea mea, ne permit să spunem că avem în față o ipoteză care ar împiedica munca sezonieră să devină o uh, ocazie de dumping social sau ca aceasta să se transforme într-o acumulare de standarde care ar uh, accentua concurența între întreprinderi. Obiectivul directivei este exact acesta și e vorba de un obiectiv important, și anume garantarea drepturilor persoanelor. Un, niște persoane într-o situație de defavorizare pentru că lucrează departe de țara lor și apoi să se evite ca întreprinderea să utilizeze condițiile de muncă drept instrument de concurență neloială. Avem așadar soluții care permit să se identifice sectoarele, să se analizeze durata contractelor respective și să se analizeze procedurile care garantează acestor persoane locuințe decente. Și cel mai important este să se asigure tratamentul egal între acești lucrători și lucrătorii din statele membre. Fie că este vorba de condiții materiale, de muncă, de salarii sau de protecție socială. În fine, ca totul să funcționeze. Este foarte important, după părerea mea, uh, să se țină cont de control și de sancțiuni control în ambele sensuri ale termenului, adică respectarea standardelor și practici disuazive. Și sancțiunile sunt foarte importante, pentru că standarde de, și norme de acest fel trebuie să fie însoțiat, însoțite de măsuri pentru cazul în care nu sunt respectate. în așa fel încât să nu se creeze uh, condiții de neaplicare și deci de muncă la negru. În acest sector, munca la negru este foarte răspândită. Și apoi trebuie să ținem cont de lucrurile inevitabile adică anumite aproximări care nu țin de voința raportorului sau a raportorilor din umbră, ci sunt provocate chiar de limitele directivelor. Cred că aceste aproximări vor dispărea încetul cu încetul în cadrul discuțiilor, discuțiile cu Consiliul mai ales și uh, din acest motiv nu sunt uh, prea preocupat de micile dezacorduri care mai rămân, pentru că vom avea timp să ne corectăm opiniile. Apoi, în ceea ce privește sfera de aplicare. Directiva privind detașarea lucrătorilor nu se referă la condițiile de intrare și deședere a resortisanților țărilor text, terțe și deci nu se aplică la lucrătorii sezonieri, însă directiva privind lucrătorii sezonieri exclude în mod explicit lucrătorii detașați. Deci apare aici o contradicție. Am încercat să rezolvăm această contradic contradicție Uh, prin crearea unui amendament de compromis care să ne permită să negociem cu Consiliul în cele mai bune condiții pentru ca într-o a doua fază să putem merge dincolo de această contradicție inițială. Cred că în acest fel ar trebui să putem ajunge la o soluție Acest compromis se bucură de o largă susținere și uh, apoi uh, tot, tot, tot restul va depinde de negocierile cu Consiliul. E posibil să se ajungă la discuții foarte îndelungate sau la o serie de reguli foarte clare care nu lasă loc interpretării. Pentru că, din păcate, de multe ori interpretarea regulilor duce la o aplicare prea puțin riguroasă a acestora. Este adevărat că acest obiectiv este ambițios și nu va fi ușor să îl atingem. Dacă mai sunt elemente vagi, vom putea să mai discutăm iar eu, personal, sunt pregătit să uh, vă prezint explicațiile și lămuririle necesare în legătură cu aspectele în legătură cu care am ajuns la un consens. Obiectivul final fiind, bineînțeles, să avem un consens cât mai larg. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră și uh, celorlalți colegi, tuturor care au participat la elaborarea acestui raport. Este un subiect foarte important pe plan social, ceea ce justifică pe deplin toată atenția acordată acestui subiect. Doamna Turunen și apoi domnul Ballasare. Um. Mulțumesc! În primul rând, mulțumesc foarte mult raportorului pentru munca excelentă depusă la acest raport. În linii mari, noi, Verzi, suntem uh, mulțumiți de rezultat. La ultima reuniune am căzut de acord asupra unui pachet și sigur că există lucruri care îți plac și altele care îți plac mai puțin. Așa e în viață, așa e la negocieri, mai dai, mai iei, mai lași de la tine. Noi am fi considerat că se poate ameliora și mai mult această directivă din perspectiva noastră a verzilor, însă suntem mulțumiți de situația la care s-a ajuns și cred că toate grupurile pot fi de acord cu compromisurile de bază. Sunt patru lucruri deosebit de importante pentru noi, pe care le-am menționat de, în cadrul procesului și ne bucurăm să le regăsim în compromisuri. E vorba în primul rând de tratamentul legal, pe care chiar am reușit să-l introducem foarte puternic. În al doilea rând, un text foarte bun la articolele privind cazarea. În al treilea rând, sancțiunile. În legătură cu acest subiect am mai precizat puțin textul comisiei privind sancțiunile la adresa angajatorilor, ceea ce ne bucură foarte mult și de asemenea au fost incluși subcontractanții. Și în al patrulea rând, monitorizarea și inspecțiile care sunt puse în evidență. Am fi dorit să um, fie măsuri și mai puternice, procente de 20-30%, cifra este mai scăzută, însă pe plan global ne bucurăm că s-a introdus o secțiune despre monitorizare pentru că ne interesează monitorizarea și dacă nu se implementează deloc este rău. Acestea sunt cele patru puncte pe care dorim să le susținem în rezultatul final și sperăm că toată lumea va fi de acord. Mulțumesc! Merci, ma... Monsieur Baldassar. Mulțumesc, domnul Baldassare și apoi domnul Thomas Mann. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că am uh, reușit un raport foarte bun aici, mai ales dat fiind, uh, dată fiind complexitatea subiectului. Erau niște exigențe contradictorii care trebuiau respectate. Trebuiau, pe de-o parte, apărați lucrătorii care sunt, în uh, mod obiectiv, exploatați și plătiți prost. Lucrează, în unele cazuri, în condiții inumane. Pe de altă parte, trebuia să evităm ca condițiile de muncă pentru lucrătorii sezonieri să prevadă o uh, extindere în termeni juridici a tuturor avantajelor, a întregii uh, acoperiri sociale, tot ce se prevede în uh, legătură cu siguranța socială în fiecare stat, tot ce oferă fiecare stat propriilor săi resortisanți. Trebuia să găsim un echilibru. Și am lucrat ținând cont în mod foarte clar de obiectivele noastre. Avem 22 de amendamente de compromis. Majoritatea pot fi acceptate de toată lumea. În ultimul timp am rezolvat o problemă fundamentală pentru că exista un risc de confuzie între lucrători sezonieri și lucrători detașați. Trebuia să se facă bine diferența dacă dorim o legislație clară. Și uh, au mai rămas două aspecte neclare pentru noi. În primul rând, compromisul G. Aici există posibilitatea de a transfera drepturile, acoperirea efectivă a securității sociale, care coincide cu șederea și acest lucru se aplică, se exprimă, mă scuzați, într-o parte a textului, unde se explică despre ce tip de transfer este vorba. Acest lucru are legătură cu experiența unui lucrător sezonier într-un anumit stat, și credem că aici există un, un risc de confuzie. Riscăm să îngreunăm povara pentru statele membre. Va trebui să creăm noi mecanisme, greu de realizat. Apoi mai este un alt aspect la compromisul P. Aici termenul englezesc nu uh, face o diferență foarte clară între uh, șef și subcontractant. Pentru că uh, nu, uh, responsabilitatea unuia nu o atrage pe a celuilalt în mod automat la articolul 85 se spune că atunci când e vorba de relațiile dintre uh, patroni și subcontractanți, totul este foarte clar. Se prevede responsabilitatea fiecăruia. Responsabilitatea subcontractantului fiind alta decât a angajatorului. Nu ar fi logic ca un uh, angajator care nu știe ce fac subcontractanții să fie singurul considerat responsabil. Prin aceste două mici precizări, care sper să fie făcute, sper ca textul să fie ameliorat. În rest, suntem cu totul de acord și vom vota pentru, însă trebuie să fie specificate aceste două mici aspecte. Monsieur Thomas domnul Thomas Mann și apoi doamna Harkin. Mulțumesc, doamnă președinte. E un raport foarte bun și în ceea ce privește compromisurile, amendamentele de compromis, aș vrea să spun că Așa cum spunea colegul Baltasare, trebuie să facem distinția între lucrătorii detașați și cei sezonieri. Adesea există, se face confuzie. Și asta e foarte important în amendamentele de compromis. Și aș avea și o întrebare. Uh, Domnule Coferati, amendamentul meu 116 nu se regăsește deloc în amendamentele de compromis. Eu spun că statele membre ar trebui să aibă posibilitatea, în cazul respingerii unui acord și dacă condițiile de lucru nu sunt uh, acceptabile. Deci, eu m-am uitat, însă m-am uitat bine text, însă n-am găsit în amendamente de compromis amendamentul 916. De ce s-a întâmplat cu el? Pe lângă asta, nu am probleme cu celelalte amendamente. Domnul Baltasare se referea la compromisul G. Sper să Putem ajunge însă la amendamentul meu 116, care se pare că s-a pierdut. Deci, ce s-a întâmplat cu amendamentul meu 106? Vă propun ca domnul raportor să răspundă la sfârșit. Doamna Harkin. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, îi mulțumesc domnului Coferati și personalului pentru faptul că au încercat să ajungă la un compromis. N-a fost ușor. Am progresat foarte mult. Mai rămân câteva lucruri. La compromisul A și G e același lucru la ambele amendamente de compromis. Deci, încă o dată, e vorba de faptul dacă directi- ă, lucrătorii intră sub incidența directivei privind detașarea sau uh, lucrătorii sezonieri. Problema este că lucrătorii sezonieri pot fi detașați. Însă clar intră sub incidența lucrătorilor detașați atunci. Uh, avem probleme legate de ultima propoziție la compromisul A și G. Credem că aceasta nu aduce lămuriri și poate că ar fi bine să vedem ce crede și Comisia Europeană. Cred ei că această propoziție lămurește situația sau nu. Deci noi ne dorim claritate în primul rând, însă nu suntem convinși de textul actual. Alte elemente, compromisul F privind tratamentul legal, suntem de acord, la fel și compromisul G. La compromisul S, articolul 16, practic miezul acestei legislații, secțiunea 3 și ramurile securității sociale din articolul 3 din regulamentul 883 din 2004. Noi am cerut raportorului să includă următoarea propoziție. seasonal worker and we while I don't think he's going to Și nu cred că dumnealui va accepta asta. Deci credem că e foarte important să legăm aici uh, activitatea de angajare după beneficiile de securitate socială. Suntem de acord cu lista făcută de domnul Coferati, însă cred că ar trebui să se facă legătura între cele două elemente. Și în ceea ce privește acum compromisul H, suntem de acord că statele membre să se asigure că legislația națională oferă resurse autorităților competente pentru a desfășura um, inspecții, pentru a face inspecții și, bineînțeles, că e nevoie de personal adecvat pentru a face aceste inspecții. Însă, aici se spune că rezultatele anchetelor anterioare sunt uh, culese și prelucrate pentru implementarea efectivă a directivei. Credem că această parte merge cam departe. Nu e pentru noi în fir roșu, să credem că se pune o responsabilitate suplimentară asupra statelor membre. Deci dacă au resurse și personal uh, calificat pentru a face inspecțiile respective, deci credem că asta în sine e suficient ca cerință. Nu trebuie să mai adăugăm și această cerință din partea statelor membre. E deci doar câteva bucățele care nu mă mulțumesc și aș vrea să știu ce crede Comisia despre compromisul A și G. Și G, mă scuzați. Sunt uh, propozițiile de acolo suficiente pentru a lămuri lucrurile sau nu? Și încă o dată mulțumiri domnului Coferati pentru eforturile dumneavoastră de a ajunge la un acord. Domnul Benaviens. C'est le genre... Benaviens, mulțumesc. E tipul de raport, de directivă care le arată cetățenilor că avem și noi un rost. Și ca orice dosar de acest fel, atunci când vrei să faci mai bine, riști să o dai în bară. Însă ansamblul este pozitiv. Bineînțeles, putem uh, adăuga mai multă și ne putem uh, crăpa capul între ce înseamnă un lucrător detașat și unul transferat sau sezonier. Da, și e drept, cum spunea doamna Harkin, un lucrător sezonier poate fi detașat, deci atunci e detașat. În orice caz, îl felicit pe domnul Coferate și voi vota pentru acest raport. Vă mulțumesc. Da, Uniunea în diversitate e reprezentantă. Doamna Iaconsari. Din cauza acelui ea am fost eu indusă în eroare, să e ea Zoviesca, mă scuzați. I did a mistake on your name because it starts with a ya. Deci, în loc să spun uh, numele dumneavoastră, am spus numele doamnei Iaconsari, din cauza că începe cu ea. Da, știu că numele meu e foarte greu de pronunțat pentru unii, deci um, vă scuz și pot acum să mă exprim și eu. Voi vorbi în limba mea maternă, în polonă. Vă mulțumesc! Doamnă președinte, aș vrea să îi sprijin pe colegii care au făcut comentarii în legătură cu compromisul H și uh, J, care nu sunt uh, prea lizibile. Lucrările de la Consiliu au ca scop excluderea lucrărilor detașați în întreprinderile care și au uh, sediul într-o țară terță. În ceea ce privește compromisul uh, G, ultima parte, unde e vorba de restituirea asigurărilor sociale. Trebuie să știți că în unele țări acest sistem de rambursare nu există. Deci ar putea apărea probleme dacă cerem introducerea acestui sistem în țări care nu l-au, deci la amendamentul G. Vă mulțumesc! Am încheiat cu lista de vorbitori care doreau să intervină acum. Aș vrea să știu dacă din partea comisiei dorește să ia cuvântul cineva. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea doar să răspund la una dintre întrebările care au fost puse în legătură cu considerentul 9 și articolul 2.2, unde se face referire la directiva privind transferul lucrătorilor, dar și la directiva privind lucrătorii sezonieri. Într-adevăr, există un risc de confuzie întrucât lucrătorii detașați sunt excluși din domeniul de aplicare al acestei directive și când este vorba de detașare dintr-un stat al Uniunii spre un altul, directiva este cea care se aplică. Nu trebuie să uităm că lucrătorii sezonieri sunt acoperiți de această directivă și au un contract direct cu angajatorul. Mulțumesc! Eh, merci. Mulțumesc, domnul raportor. Ringrazio colegii relatorii. Mulțumesc uh, colegilor și raportorilor fictivi pentru toate observațiile făcute, care sunt extrem de utile. După cum v-am spus, mai avem la dispoziție ceva timp pentru a ajunge la un text cât mai bun, astfel încât să avem un consens de plin. Iată de ce aș vrea să revin puțin la unele dintre întrebările care au fost ridicate. Mai întâi, în legătură cu domeniul de aplicare, oare este posibil să determinăm un text uh, între raportorii fictivi și să rezolvăm problema? De fapt, cred că formularea celor două directive este adevărata problemă. Eu cred că un lucrător detașat nu vrea să fie un lucrător sezonier. Însă, părerea mea, nu prea contează. Ceea ce este hotărător este textul directivei. Cred, prin urmare, că este important să găsim o formulă care să excludă faptul că unii lucrători ar putea să țină de ambele directive sau că ar putea fi lucrători care să nu fie acoperiți de niciuna dintre aceste directive. Vorbim evident de un număr de persoane extrem de limitat, dar dacă este vorba despre un drept fie că e vorba de 10 persoane sau de un milion, nu trebuie să existe niciun fel de diferență. Și acesta este motivul pentru care eu cred că trebuie să facem în continuare un efort. Cred că este posibil, posibil și chiar ușor să găsim o formulare care să ne permită în momentul negocierilor să solicităm Consiliului să rezolve odată pentru totdeauna uh, acest uh, incident de parcurs care a apărut în redactarea celor două directive. Acum, în ceea ce privește restul observațiilor făcute. De exemplu, în legătură cu compromisul G. G, el este foarte lung. Ar trebui să încercăm să sintetizăm textul, însă uneori sintezele conduc la apariția de noi probleme. Mai ales atunci când suntem obligați să folosim multe limbi care nu au legături între ele. Eu cred că miezul efectiv al, acestei, al acestui uh, compromis este, și toată lumea este de acord, că acest tip de lucrători trebuie să aibă drepturi recunoscute, drepturi pe care să le poată solicita, drepturi egale cu cele ale lucrătorilor care s-ar afla în aceeași confederație a muncii. Deci lucrători sezonieri în țara respectivă. Dacă dorim să facem o sinteză care să nu denatureze direcția politică cu care suntem cu toții de acord, atunci eu sunt uh, cât se poate de gata să uh, găsesc formula ideală. Vă spuneam adineori există uneori niște neînțelegeri care apar din eforturi de sintetizare prea hotărâte. Gândiți-vă la ce a spus domnul Baltazare în legătură cu compromisul P legat de uh, responsabilitatea distinctă a angajatorului, respectiv a subcontractantului. Observația dânsului este extrem de pertinentă și sunt într totul de acord cu domnul Baltazare. Problema este că atunci când încercăm să sintetizăm, faptul că avem de-a face cu mai multe limbi nu o să ne facă sarcina deloc ușoară, ceea ce este extrem de clar în italiană, lucru uimitor de altfel, pentru că italiana nu prea se pretează sintezei, însă de data asta funcționează, ceea ce este de înțeles, deci, în italiană, uh, ar putea să devină vag, echivoc în limba engleză. Și o să încerc să mă fac mai bine înțeles, după care vom vedea ce putem face în varianta scrisă. Trebuie să găsim o formulă pe care toată lumea să o poată înțelege. Este absolut evident că angajatorul și eventualii contractanți nu au aceleași responsabilități. Pentru că ultimul din serie poate să comită un delict, poate, de exemplu, să nu aplice normele, dar să fie de bună credință pentru că n-a fost uh, informat, de exemplu, de angajator. El este cel care a semnat acordul. Sau poate să comită acest uh, delict în mod absolut deliberat. Nu putem uh, considera că este automat responsabil, fără să precizăm această diferență, această distincție. Este absolut normal ca fiecare să-și asume propriile responsabilități, nu? Va trebui, deci, să corectăm oarecum textul pentru ca să ținem cont de aceste amănunte. În fond, raportorul fictiv uh, a aflat că suntem cu toții de acord cu cele spuse, însă redactarea mai uh, rămâne problematică. Baltazare și cu mine suntem italieni amândoi. Prin urmare, poate că vom încerca să găsim o simplificare care va fi puțin uh, inteligibilă pentru colegi în alte limbi, dar vom putea corecta și acest lucru. Domnul Man, 106, amendamentul 106 a fost considerat ca neadmisibil și știți foarte bine de ce. știți de ce acest amendament nu va fi votat. Și, în fine, o ultimă observație, foarte pe scurt. După cum a spus și colegul nostru Ton și alții, activitatea noastră a fost destul de grea, dar am ajuns la un rezultat important. Nu aș vrea să se întâmple ca în multe cazuri ca pe măsură ce ne gândim la ultimă normă, să o ajustăm pentru a ajunge la un consens, să uităm ceea ce am făcut înainte. Am reușit să nu uităm, să ajungem la un anumit număr de uh, compromisuri, lucru care nu era foarte clar la început, însă am reușit asta datorită bunevo- bunăvoinței tuturor datorită faptului că toți colegii noștri au fost uh, foarte atenți la discuții și au participat. Prin urmare, vom face în continuare tot ceea ce putem face. Însă, repet, am ajuns deja, este părerea mea, la o soluție cât se poate de satisfăcătoare într-un domeniu extrem de delicat. Și cred că este o bună bază de plecare pentru negocierile cu Comisia. Comisia nu va putea să nu țină cont de ceea ce am făcut noi, de un consens atât de larg în cadrul Parlamentului. Dacă așa cum cred eu, uh, uh, lucrurile se vor întâmpla uh, conform discuțiilor, când și Libe își va exprima părerea. Votul va fi clar în plenară. Putem să mai continuăm să rafinăm textul, însă important este că am ajuns la un consens și acesta este un rezultat excelent. Mulțumesc! Cred că mai e necesară o, o activitate de ajustare, probabil, astfel încât uh, până mâine uh, negocierile să fie uh, și mai bine purtate, pentru ca să votăm mâine. În ceea ce privește mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare, mai trebuie să discutăm și uh,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 deci, să adoptăm întâi scrisoarea privind Fondul European de Ajustare la Globalizare pentru Portugalia. pentru sectorul automobil din regiunea Nord-Centru. Pentru acest proiect de scrisoare am primit o propunere de amendament pe care o voi supune la vot. Cine este pentru acest amendament destinat să introducă un nou alineat 1A? Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Toată lumea are cartela. Haideți să verificăm. Cine nu are cartela? De la socialiști, doi nu au fost cuminți și vor vota fără cartelă. Deci, toată lumea, toți ceilalți au cartelele, haideți să deschis votul. Toată lumea a votat, 36 pentru, toată lumea a votat, s-a închis votul, 21 pentru, 15 împotrivă, se adoptă. Supun la vot întreaga scrisoare. Mai e nevoie de verificare electronică? Nu. Deci votăm întreaga scrisoare. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la a doua scrisoare, care se referă tot la mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare pentru cazul Regiuni Trentino Alto, Adige. Nu s-au depus amendamente. Grupul de lucru a redactat scrisoarea în mod consensual pentru, împotrivă, abțineri. A doua scrisoare se adoptă, vă mulțumesc. Și acum îi uh, uram bun venit domnului Michel, care în numele Comisiei ne va prezenta reforma proiectată pentru fondurile structurale, inclusiv Fondul Social European. Euh, Dragi colegi, vă propun să ne reluăm lucrările, să urăm bun venit domnului director general alături de noi și vă propun să uh, tratăm în mod separat subiectele. În primul rând, legislația numită orizontală fondurile structurale și uh, Fondul Social European și apoi să discutăm despre noua propunere privind inovarea socială. Aveți cuvântul pentru această prezentare. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, bună ziua tuturor! Voi încerca să prezint mai întâi Fondul Social European în context, După cum știți, la începutul lui octombrie, Comisia a adoptat pachetul pentru fondurile structurale, conținând reglementările pentru perioada 2014-2020. În cadrul comunicării Umbrelă, Comisia și-a uh, prezentat principiile călăuzitoare pentru această reformă. În primul rând, aceasta trebuie să fie corelată cu strategia Europa 2020 în mod concret. În al doilea rând, trebuie să se concentreze asupra rezultatelor. Trebuie să existe o mai bună coordonare și armonizare între fondurile disponibile, că ar trebui să realizăm o simplificare și să cooperăm mai mult în domeniul parteneriatului și vă voi explica aceste subiecte imediat. În primul rând, a existat comunicarea umbrelă privind cadrul financiar multianual. A fost prezentată în luna iunie. Apoi am avut pachetul privind fondurile structurale ca măsură de implementare. Ce este nou? Există un regulament general care acoperă nu doar fondul de coeziune, fondul european de dezvoltare regională, fondul social, dar și fondul, fondurile de dezvoltare pentru agricultură și pentru pescuit. Este vorba aici de o încercare de a întruni într-un singur regulament toate prevederile generale care se aplică acestor fonduri. E vorba de o încercare de simplificare și de armonizare și conține mai multe prevederi relevante pentru toate fondurile. De exemplu, ideea că ar trebui să uh, țintim către o dezvoltare regională integrată, deci uh, să simplificăm, nu fiecare fond să meargă în câte o țară sau în câte o regiune și să se înceapă apoi negocierile, ci să discutăm împreună pentru toate fondurile dezvoltări regionale integrate. Într-o mare măsură se identifică și legătura cu Europa 2020, se identifică nevoia de a se concentra și de a se selecta un număr limitat de domenii prioritare de cooperare. Am putea spune că acest regulament general este ă, conține mult mai multe instrucțiuni clare decât cele dinainte. Regiunile sunt ă, controlate mult mai bine și invitate să intre în această abordare generală. În cadrul regulamentului general există reglementări specifice fiecărui fond. Aici există, de exemplu, un regulament privind Fondul Social European. E vorba de un regulament destul de limitat pentru că eh, fondul este inclus în regulamentul general valabil pentru toate fondurile și numai un număr limitat de alineate specifice și de articole sunt incluse în cel privind Fondul Social European. Dacă vă uitați la acoperire, avem o altă inovație, o diferență clară între trei tipuri de regiuni. Cele cu un PIB pe capita mai mic de, 20, de sută cele care au un PIB pe cap de locuitor între 75 și 90% și regiunile care funcționează la nivel de mai mult de 90% din PIB-ul pe cap de locuitor. Acest lucru este relevant, după cum vedeți, pentru uh, condițiile de programare pe care le impunem acestor regiuni. Uh, dacă vă uitați la sume pentru perioada 2014-2020, vorbim de următoarele sume. 376 de miliarde de euro pentru toate fondurile structurale. Aceasta este suma totală, care e puțin mai mare decât cea dinainte. Pentru Fondul Social European există o cotă minimă și pentru prima dată se uh, aplică această măsură. Cota din uh, Fondul Social European a scăzut de la 40 la 22 de procente în ultimii ani. Această tendință trebuie să fie inversată. De aceea ne aflăm acum la un prag minim de 25%, ceea ce înseamnă 84 de miliarde. Acest lucru se realizează pe baza uh, următoarei motivații. Avem strategia Europa 2020, avem obiective clare, cum ar fi ca 20 de milioane de persoane să fie scoase din situația de sărăcie și 75% din forța de muncă să fie activă pe piața de muncă. Și există ideea ca aceste obiective principale să fie susținute din fonduri europene. Aici e vorba de un nivel minim, clar, și cred că este necesar să uh, păstrăm uh, accentul pe aceste chestiuni. Avem aici acești 84 de miliarde, din ei 24 de miliarde trebuie să garanteze succesul regulamentului alimente pentru cei defavorizați. Discutăm chiar acum despre acest subiect. Dorim ca acest program să aibă o continuare în următorii ani, însă uh, se prevede să se uh, introducă această sumă în cele 84 de miliarde care reprezintă cei 25% din fondurile de coeziune. Politic se discută încă foarte mult, nu știm care va fi soarta acestei măsuri pe termen scurt și nu știm nici pe termen lung ce se va întâmpla. Prin comunicare non-verbală văd că unii dintre deputați știu deja ce se va întâmpla sau au o idee în legătură cu ce se va întâmpla, însă uh, mai trebuie să fie finalizate negocierile cu Consiliul. Dacă ne uităm la cum vrem să folosim banii, facem această legătură cu stabilirea priorităților și lucrăm pe baza unei abordări strategice, care începe cu un cadru strategic comun, care duce la contracte de parteneriat și la programe operaționale. Vreau să subliniez faptul că toate acestea trebuie să însemne o cooperare între toate fondurile. Toate ar trebui să coopereze în atingerea acestui obiectiv, deci ar fi cel mai bine să avem contracte de parteneriat un contract de parteneriat unic. Depinde de legislația fiecărei țări să vedem dacă putem avea un contract pe țară sau un contract pe regiune, dar nu mai mult de un contract pentru toate fondurile. Iar programele operaționale trebuie să fie bine țintite. Dacă ne uităm mai departe, pe următoarea foaie, putem vedea că aici se include consolidarea programării integrate în condițiile actuale, avem o abordare monofond și dorim să avem o abordare multifond pentru viitor, așa cum se întâmpla în perioadele anterioare de programare. Nu putem vorbi despre un program integrat dacă nu avem o abordare multifonduri. Acest lucru va avea mari consecințe asupra muncii pe teren, în regiuni și asupra statelor și asupra Comisiei Europene. Va fi nevoie de cooperare între direcțiile generale și probabil că vor fi și consecințe asupra discuțiilor ulterioare din uh, parlamente. Dacă trecem la condiționalitate, exista deja o condiționalitate ex ante și anume să se verifice dacă un stat sau o regiune este capabilă să, uh, se, să primească fondurile, dacă există condițiile necesare pentru demararea programelor. Și ce este nou în propunerea Comisiei este introducerea unei condiționalități macroeconomice. E vorba de un lucru ce a beneficiat de foarte multă atenție și corespunde cu guvernanța economică consolidată. Cu toate măsurile de declanșare introduse cu legăturile cu guvernanța economică pentru a se reacționa în mod ordonat la situația macroeconomică. Dacă citiți articolele din pachetul de șase măsuri, apar posibilități abrupte și neașteptate de a aplica condiționalitatea macroeconomică. Reacțiile acestea sunt declanșate de un lanț de evenimente în care nu numai Comisia poate să activeze mecanismele, depinde uh, foarte mult și de deciziile Consiliului uneori. Așadar, există o ordine în care se întâmplă lucrurile, de fapt nu se întâmplă în mod surprinzător, însă în orice caz, modul în care ne-am organizat noi corespunde cu pachetul de șase măsuri. În orice caz, nu trebuie să eliminăm uh, aceste măsuri. E vorba doar de un mod mai strict de a cheltui banii. Comisia trebuie să-și asume răspunderea pentru anumite state membre unor ca să se asigure că banii sunt folosiți cât mai bine pentru a servi unor recomandări specifice pentru fiecare stat care sunt introduse în cadrul guvernanței macroeconomice. Dincolo de condiționalitatea ex ante sau condiționalitatea macroeconomică, se mai pune și accentul pe rezultate – Lucrăm pe baza unui cadru de performanță și este important să obținem o imagine clară. Este un lucru în legătură cu care suntem de acord, pe care îl stabilim cu statele sau cu regiunile înainte, dar după ce se implementează trebuie să fie luat în serios. Altfel există consecințe. Acest lucru trebuie privit și în cadrul mai bunei utilizări a întreruperilor și a suspendărilor. Dacă un stat uh, deviază, există posibilitatea de a introduce întreruperi și suspendări. În cadrul anului 2010 am avut o rată de eroare sub pragul celebru de 2%, ceea ce a dus la o reclasificare din partea curții de conturi. Deci tot sistemul este interconectat. Nu putem să avem o abordare strict din punct de vedere al politicilor. Este vorba de un management financiar foarte strict și de o funcționare macroeconomică a statelor. Se propune o rezervă de performanță pusă deoparte la începutul perioadei de programare, adică cam 5%, aceasta este o rezervă specifică fiecărui stat. Banii nu rămân într-un fond european comun, ci sunt fonduri specifice pentru fiecare fond pe baza evaluării performanței în a doua jumătate a perioadei de programare. Noi am dorit să introducem un accent pe rezultate. Am dori să introducem opțiunea de a introduce rezultate și contribuții ex ante, de exemplu, programe de formare pentru profesori. Dacă formez 2000 de profesori în cadrul unui program specific, se declanșează un flux de fonduri. Dacă se întâmplă așa, înseamnă că programul a avut succes. Mai este vorba și de simplificare. Dacă putem trece la astfel de rezultate ex ante, înseamnă că se plătește pentru cursul pentru cei 2000 de profesori și nu se mai auditează și fondurile necesare pentru transportul și cazarea participanților. Se auditează numai rezultatele. Celelalte elemente sunt armonizarea regulilor, planul de acțiune comune și reducerea poverii de audit. În acest fel încercăm să contribuim la simplificare la toate nivelurile. Pentru noi armonizarea regulilor, și pentru, și pentru Consiliu, e vorba tot de armonizarea regulilor, însă faptul că lucrăm uh, în acest fel este mult mai simplu și introduce o reducere a poverii de audit, cum spuneam, care este favorabilă beneficiarilor finali. Deci, încercăm să incorporăm simplificarea la toate nivelurile. Parteneriatul la care m-am referit ar trebui să fie obligatoriu la fiecare nivel și în fiecare fază a programării. Pentru ca sistemul să funcționeze, ne-am gândit la introducerea unui cod de conduită referitor la uh, modul de colaborare dintre noi. Este necesar pentru ca statele membre să beneficieze de tratament egal peste tot, ca să vedem cum dorim să aplicăm abordarea de parteneriat și de asemenea să vedem cum ne putem încadra într-o cooperare în cadrul programării comune și într-o implementare comună. Deci codul de conduită este relevant pentru toți partenerii. Dorim să subliniem faptul că acest lucru contribuie și la dezvoltarea de capacități. Am crezut că în statele în curs de dezvoltare am văzut ce e mai rău în, le, în administrație. Însă, cred că nu numai acolo trebuie să lucrăm la dezvoltarea de capacități. E vorba de o formare continuă, pentru că oamenii se schimbă și în statele membre și formarea trebuie să fie reluată. Dacă capacitățile sunt slabe, atunci banii se folosesc uh, inadecvat. Mai sunt state membre care nu au folosit mai mult de 4% din plățile pe care le-ar fi putut primi în toată perioada de programare și suntem deja la sfârșitul anului 2011. Și perioada de programare este 2007-2013. Așadar, vedeți că există o amânare legată de posibilitățile de a prelua fonduri și noi am dorit să dezvoltăm capacitățile pentru ca fondurile să poată fi folosite mai devreme și mai bine, fără marje. Haideți acum să analizăm situația Fondului Social European. Uh, arrangements. Haideți să vedem ce aranjamente specifice. În uh, propunerea am investificat, identificat 18 priorități de investiții cu patru obiective tematice. Nu le voi înșirui, le puteți găsi în propunere, însă dacă vă uitați la cele patru obiective tematice, veți vedea promovarea ocupării, sprijinirea mobilității, combaterea sărăciei, promovarea incluziunii sociale și uh, consolidarea capacităților instituționale și administrative. Și aceste patru se leagă de niște obiective tematice care au un uh, obiectiv mai larg. De exemplu, facem legătură cu sprijinul unei economii uh, viabile din punct de vedere al mediului, cu emisii reduse și așa mai departe. Deci vedeți care sunt legăturile, ce se pot face, iar în continuare puteți vedea cele patru obiective tematice care au uh, legătură cu țintele uh, principale creșterea ratei de angajare la 75% până în 2020, de exemplu. Deci vedeți că întreaga propunere are o consecvență, o coerență internă. Și se face clar legătura cu obiectivele din strategia 2020. Contribuția Fondului Social European la celelalte obiective trebuie să fie trasată în program de la faza de implementare pentru a putea fi trași la răspundere ulterior în legătură cu folosirea acestor bani pentru atingerea obiectivelor. Dacă e să vedeți uh, concentrarea tematică. Aici vrem să cheltuim 60% din bugetul operațional pe patru priorități de investiție în regiunile cel mai puțin dezvoltate, 70% în regiunile de tranziție și 80% din bugetul operațional în regiunile mai dezvoltate. Ce înseamnă asta? Cu cât e mai dezvoltată o regiune, cu atât ne axăm mai mult pe acest program. Vedeți acum că alocăm fonduri pentru o serie de obiective și că trebuie să ne concentrăm eforturile, să avem o țintă precisă, iar ținta este mai clară cu cât țara este mai dezvoltată. Nu voi vorbi mult despre egalitatea între sexe și non-discriminarea, însă acestea sunt niște elemente cheie din Fondul Social European. În general, va trebui să generalizăm principiul egalității între sexe, iar în regulamentul Fondului Social European există obligația de a planifica acțiuni uh, țintite specific pentru egalitatea între bărbați și femei și pentru asigurarea non-discriminării, la nivel general și specific. Ce se menține în acest fond? Sprijinul uh, acordat cooperării transnaționale. Acest fond are un uh, rol de jucat în ceea ce privește abordările teritoriale, inițiativele de angajare locale, pacturile de angajare teritoriale, dezvoltarea la nivel de comunitare. De asemenea, trebuie să promoveze inovarea socială. Deci nu vom folosi doar instrumentul de management direct, succesorul uh, Uh, pe care l-am avut uh, la progres. Deci aici Fondul Social European este direct implicat și putem folosi acest fond pentru a finanța ingineria financiară. Încă o noutate, însă putem uh, vedea în ce măsură putem folosi acest fond Putem da exemplul microcreditelor. Ceva care ține de construirea de capacitate, de granturi, e o contribuție de asemenea uh, și la cele fonduri revolving. Cu aceste propuneri încercăm nu doar să extindem uh, Fondul Social European, ci să-l uh, îndreptăm într-o direcție mai concentrată, să avem un fond care să coopereze cu altele, să avem uh, un fond mai simplificat, o abordare mai simplificată. Asta nu înseamnă că va fi un instrument ușor de folosit, e nevoie de capacități și de-aia vorbeam despre nevoia de a spori capacitatea administrativă. Dacă sunteți de acord, Mă opresc aici în ceea ce privește prezentarea Fondului Social European și voi reveni ulterior la programul pentru inovare socială. Vă mulțumesc. Vedem cât de important este să avem o legislație orizontală. Comisia noastră va fi implicată direct deoarece multe dintre elementele despre care vorbiți sunt incluse în textul de referință. E foarte important temeiul juridic al Fondului Social European. Regret faptul că raportorul nostru la legislația orizontală, domnul Coza, nu este în sală. Însă doamna Moran, raportorul nostru pe tema Fondului Social European va fi prima persoană care va lua cuvântul, după care doamna Turnen va interveni. Doamna Moro, aveți cuvântul. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule director general, pentru această prezentare precisă și clară asupra evoluției fondurilor noastre europene. Sur ce sujet, quelques questions. Am, bineînțeles, câteva întrebări și câteva comentarii lumina lucrărilor pe care deja le-am început săptămâna trecută. Trebuie să știți că deja la grupul de lucru cu sindicatele europene am abordat această temă. În primul rând, salut voința de a stabili 1% din fondurile de coeziune pentru Fondul Social European. S-a ajuns la acest procent de 25%, e o garanție, e drept, însă cred că puteam face mai multe, deoarece punctul de plecare era 40% pentru Fondul Social. E un efort uh, neînsemnat, aș spune eu, dacă e să ne gândim câte am pierdut în această perioadă de criză, când uh, locurile de muncă sunt o sursă de îngrijorare pentru populația tuturor celor 27 de state membre. Deci eu cred că am fi putut fi mult mai ambițioși. Însă poate că eu sunt cam exigentă. Însă pentru a combate sărăcia, cel mai bine e să ai un loc de muncă. Asta pentru a putea face parte din societate. Un al doilea element asupra căruia vreau să intervin. Programul de ajutorare, de mm, asistență alimentară pentru cei nevoiași. Am tot discutat despre acest program. Trebuie să ajungem la o înțelegere din punct de vedere juridic și politic. Din câte mi-aduc eu aminte, era vorba de 84 de miliarde de euro pentru fondul social european, din care 3 miliarde pentru programul de ajutor alimentar uh, pentru cei mai nevoiași. Și eu aș dori deci, o, să-mi aduceți lămuriri în această privință. Un al treilea lucru. Am uh, văzut foarte bine că ați uh, subliniat abordarea multifond. Această abordare prezintă un aspect pozitiv, e drept asupra căruia ați insistat, însă are și o trăsătură negativă. Mă gândesc la condiționalitatea impusă. Eu, bineînțeles, îmi doresc o guvernare economică consolidată și înțeleg foarte bine obiectivele din pachetul cu șase măsuri. Am votat pentru acestea. Nu e deloc surprinzător, însă cred că nu ar trebui să confundăm fondurile folosite pentru amenajarea teritoriului, fonduri eh, la care statele membre sunt eh, responsabile, ca și regiunile, deci să nu facem confuzie între acesta și fondul social, care uh, are ca scop uh, ajutorarea salariaților. Și am mai spus deja, noi vom discuta în comisia noastră, vom discuta această chestiune cu partenerii noștri, însă dacă vrem să impunem aceste condiții Fondului Social European, mi se pare că îi vom taxa tot pe cei care suferă cel mai mult de pe urma situației economice actuale. Fondul Social European e un fond pentru a depăși sărăcia, e un fond care se adresează celor care au problemele cele mai mari. Dacă ăsta e scopul nostru, atunci cum să venim cu această clauză care va afecta atât de mult voința politică? Deci eu cred că ar trebui să discutăm pe marginea acestei probleme. Referitor acum la ingineria financiară la mic- și referitor la microcredite, sunt și eu pe aceeași lungime de undă ca dumneavoastră. Într-adevăr, putem inova mult în acest domeniu. Însă, global, negocierea acestei abordări nu ar trebui să fie fragmentată din punct de vedere al fondurilor și al teritoriilor asupra cărora va trebui să negociem, deoarece am văzut foarte bine ce s-a întâmplat la anumite convenții la care am participat cu doamna Beres. Am văzut că obiectivul nostru este să atingem uh, țintele din strategia 2020 și pentru a face asta E nevoie de o adevărată viziune europeană și trebuie să mobilizăm Uniunea Europeană și statele membre pentru a atinge aceste obiective. Și vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră anticipat. Doamna Turinen, după care domnul Sercas. Vă mulțumesc, spune doamna Turinen. În primul rând, trei lucruri uh, bune și după aia unul rău de tot. Uh, în primul rând, salutăm eforturile de simplificare, alocarea pentru Fondul Social European în cadrul politicii de coeziune, bugetului pentru coeziune. Salutăm această inițiativă. De asemenea, ne bucură faptul că se face clar legătura cu țintele din strategia 2020. Asta e foarte bine, însă în ceea ce privește condiționalitatea macroeconomică, a trebuit să repet ceea ce a spus colega noastră Moran. Avem acum un pachet cu șase măsuri cu un regim de sancțiuni. Și din punctul meu de vedere, sunt niște sancțiuni foarte radicale și prociclice. Deci deja pedepsim statele membre care trebuie să facă față și să se lupte cu datoria și cu deficitul. Da, asta deja s-a stabilit și funcționează. Însă dacă acum Vrem o condiționalitate macroeconomică și la fondul social și la fondurile de coeziune, vom pedepsi de două ori oamenii de pe teren. Și nu vor suferi așa de mult guvernele, deoarece aceste programe sunt necesare pentru cei care au nevoie de sprijin, pentru educație, pentru ocupare, e vorba de cartierele nevoiașe, e vorba de crearea de locuri de muncă în regiunile uh, defavorizate. Cred că va fi foarte periculos să facem așa ceva. Am dezbinat și mai mult Europa, am avea o parte bogată și una săracă și niciodată cele două părți nu vor ajunge la același nivel. Deci vom avea un dezechilibru economic major. Și așa cum vă vor spune probabil și alți colegi, Parlamentul European nu salută deloc această propunere. Mulțumesc, domnul Sercas. după care doamna Harkin. <clears throat> Vă mulțumesc, domnule director general, pentru explicațiile aduse, făcute. Înțelegeți limba spaniolă? Muchas gracias, señor director general, por sus explicaciones. Vă mulțumesc foarte mult pentru explicațiile pe care le-ați dat aici. Mm, să nu fiți surprins de criticile pe care le veți auzi în această după-amiază, așa cum mi a zis și comisarul. Zilele acestea, dumneavoastră, ați uh, fost precauți și ați ascultat pe cetățeni, ați ascultat sindicatele, organizațiile non-guvernamentale, ați ascultat pe cei care lucrează pe teren aceștia sunt beneficiarii acestor fonduri, sunt cei care au nevoie de aceste fonduri. Șomerii noștri, lucrătorii noștri care nu mai au de lucru, tinerii care încă nu și-au terminat studiile, sunt oameni care trăiesc în niște condiții într-adevăr precare și toți aceștia, practic, pe o singură voce, au, făcut, au adus criticile pe care le aducem și noi aici. Însă nu am avut ocazia să vă auzim pe dumneavoastră referindu-vă la aceste aspecte în prezentarea pe care ați făcut-o asupra situației. Trebuie să vă spun că trecem prin niște clipe foarte grele. Mulți cetățeni europeni uh, au niște probleme foarte grave și ar fi foarte bine ca noi aici la Bruxelles să mai deschidem geamurile și să mai auzim ce se întâmplă și în afara birourilor noastre, în afara logicii noastre administrative și în afara ingineriei noastre sociale. Și ar trebui să înțelegem uh, pe ceea ce privește fondul social european și în ceea ce privește fondul care încearcă să reducă efectele globalizării, deci să înțelegem că aceste fonduri au o mare tradiție în Europa, o tradiție de sprijin a lucrătorilor. Și beneficiarii ar trebui să fie principala noastră preocupare și să nu facem, și ar trebui să facem distinția clară aici între scopuri și mijloace și să nu ne lăsăm uh, purtați practic doar de o logică administrativă. Deci, domnule director, ar trebui să-i transmiteți și domnului comisar și președintelui comisiei că noi nu înțelegem ce se întâmplă. Noi ar trebui să fim asociați în acest proces, deoarece suntem cei care înțelegem cel mai bine ce se întâmplă. Și nu e posibil ca aceste fonduri să fie în slujba macroeconomiei. Invers ar trebui să fie. Macroeconomia ar trebui să ne ajute pentru a-i ajuta pe șomeri. Ați vorbit despre ingineria financiară și despre guvernarea economică, să n-ați vorbit deloc despre guvernarea socială. N-ați vorbit nimic despre efectele aceste condiționalități macroeconomice în viața de zi cu zi a zecilor, sutelor de mii de șomeri care vor vedea cum sunt afectate aceste programe, cum este afectată viața lor, asta doar pentru că guvernele lor nu au uh, respectat criteriile de convergență. Domnule director general, nu e posibil. Fondul Social European a fost înființat în 1957, deci nu putem veni acum cu aceste condiții aduse vieții oamenilor trecem printr-o perioadă de criză, șomajul e în creștere, oamenii sunt acum practic, șomerii practic, acum sunt ostatecii modului de funcționare a guvernelor. Guvernelor și așa ceva nu e posibil. Deci condiționalitatea macroeconomică asta înseamnă. Deci eu vă spun dinainte, Parlamentul se va opune foarte clar, cetățenii se vor opune. Deci nimeni nu va înghiți acest somn, acest, uh, da, acest somn al rațiunii, care practic a <laughs> cauzat monștrii ăștia la Comisia Europeană. De asemenea, un grup de deputați și de funcționare ai comisiei am uh, făcut o vizită și am văzut ce se întâmplă pe teren, situația tragică cu șomerii. Am văzut cum lucrează oamenii în unitățile administrative ale fondului social și am văzut și pe cei care gestionează fondul de ajustare la globalizare. Domnule director general, vă rog să transmiteți colegilor dumneavoastră că în loc de simplificare, deci când introduceți aici pe agricultori, introduceți aici niște instituții care nu au nicio experiență administrativă în ceea ce privește uh, tratarea șomerilor. Deci dumneavoastră nu simplificați lucrurile, ci le faceți mai complicate. Și ce se va întâmpla? Utilizarea fondurilor va fi mult mai grea. În aceste vizite, anumiți oameni au spus că 80% din energia lor este folosită pentru completarea acestor criterii de inginerie financiară care vin de la Bruxelles. Ce vor face acum dacă trebuie să includă și programele agricole? Deci de ce să eliminați niște resurse uh, atât de rare nu există fonduri pentru agricultură, nu există instrumente pe care să le folosiți în loc să distrugeți ceea ce propuneți dumneavoastră, deci nu veți simplifica lucrurile, ci veți complica gestiunea. Deci, domnule director general, am spus-o deja în, și în alte intervenții. Eu sper să ascultați uneori înalții funcționari greșesc, uneori și comisarii se, se înșală și de data asta se înșală, chiar se înșală. De aceea auziți, ascultați-ne pe noi, suntem foarte apropiați de sindicate, de ONG-uri, de cei care gestionează programele și eu o spun cu o durere în suflet. Ei nu înțeleg ce facem noi și noi nu înțelegem ce fac ei. doamna Harkin, după care vă voi da cuvântul pentru o primă rundă de răspunsuri. Thank you, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamnă președinte. O întrebare de natură tehnică. Regiunile propuse, regiunile de tranziție. Când ne uităm în documentele transmise de dumneavoastră, când ne uităm la modul în care vor fi stabilite aceste regiuni. Se spune că scopul acestei noi categorii este să înlesnească tranziția acestor regiuni. Regiuni care intră, care ies din uh, etapa de convergență. Însă cred că ați uitat un lucru. Și anume faptul că vor exista regiuni și există regiuni al căror PIB cade uh, vertiginos. Deci aceste regiuni o vor lua înapoi. Deci până acum presupunerea a fost tot timpul că regiunile creșteau și că fondurile europene pe care le cheltuiam ajutau regiunile respective să crească, ceea ce e drept în multe situații. Însă, iată-ne în situația în care PIB-ul și PNB-ul din multe regiuni e în scădere. Și dacă nu suntem atenți, am putea avea regiuni care uh, sunt în categoria de tranziție, și uh, din cauza faptului că folosim date din 2007, 2008, 2009, date care nu țin cont de uh, rezultatul crizei economice, deoarece aceasta afectează foarte mult nivelul PIB-ului în 2010, în 2011. Deci dacă nu suntem foarte precauți în legătură cu modul în care folosim aceste cifre, vom vedea că finanțăm regiuni aflate în categoria de tranziție care nu spun că nu merită banii, însă îi merită mai puțin decât regiunile care nu primesc finanțarea respectivă. Și toate astea se bazează presupunerea că toate regiunile cresc, însă din cauza crizei multe regiuni și PIB-ul lor e în scădere. Deci cumva comisia va trebui să țină cont și de asta. Fie că va reanaliza anii de referință pentru a se ține cont de criză, fie că va include vreun mecanism pentru a se asigura că se ține cont de asta, deoarece fără așa ceva obiectivele politicii de coeziune nu au cum să fie îndeplinite. De deci aceasta, acestea sunt problemele de natură tehnică. Acum, alte chestiuni pe care aș vrea să le menționez. Ca și doamna Moran, am votat pentru acel pachet cu șase măsuri, cu anumite rețineri și poate că nu din aceleași motive pentru care au votat și alții. Mă durea sufletul, vă spun, de mai multe ori când a trebuit să votez pentru, însă m-am uh, forțat. Deci votam ceva care nu ne va ajuta să depășim criza actuală cu totul, însă poate că ne va împiedica să ajungem într-o criză asemănătoare, la fel de profundă și la fel de gravă. Însă trebuie să ne dăm seama, pachetul cu șase măsuri nu ne va soluționa criza actuală. Însă dacă impunem același fel de condiționalitate și la fondul social, nu vom uh, trece de criză. Din potrivă, vom exacerba situația și sunt de acord cu mulți colegi de aici. Ați mers mult prea departe cu această condiționalitate în ceea ce privește acest fond. Și știu că acum cuvântul cheie e guvernanță economică, six-pack, reguli, regulamente, însă uitați-vă, nu uitați care este scopul acestor fonduri, ce anume vrem să obținem cu ele. De asemenea, la cadrul de performanță, vorbiți despre, și aici vă cer detalii suplimentare, mi se pare că ați spus că uh, Comisia ar putea prelua aceste programe și dacă există lipsuri semnificative, s-ar putea suspenda fondurile. Bine, dacă vă uitați la indicatorii comuni privind șomajul pe termen lung, aici statele membre controlează situația. Însă din cauza crizei actuale, poate că a crescut șomajul și șomajul pe termen lung, însă trebuie să fim foarte atenți în legătură cu acest cadru de performanță. Da, vrem fondurile, vrem ca fondurile să folosite pentru a scoate din sărăcie 20 de milioane de oameni și pentru a ne asigura că reducem numărul șomerilor uh, pe durată lungă, însă să fim atenți cu această condiționalitate și la simplificare. Vorbiți de armonizarea regulilor. Bine, termin. Microfinanțele acum. După părerea mea, nu foarte multe țări. A, e o problemă separată. Bine, vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Ați avut acum, ați văzut care este punctul de vedere a celor patru grupuri politice exprimat de coordonatorilor. Acum vă dau cuvântul pentru o primă rundă de răspunsuri, după care alți colegi vor interveni, printre care domnul Thomas Mann, vicepreședintele nostru. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, dați-mi voie să vă spun că este vorba de o propunere a Comisiei. Este o propunere realizată complet de Comisie pe baza unor discuții foarte îndelungate. Acum face obiectul deliberărilor politice. După cum s-a sugerat, nu, nu este după cum s-a sugerat că niște funcționari superiori au, uh, s-au adunat și au făcut câteva propuneri pe hârtie și gata. Nu este deloc așa. Am să uh, vă răspund în ordinea întrebărilor. În primul rând, procentul acesta de 25, dacă este suficient de ambițios arată ambiție în sensul în care readuce la un nivel uh, superior ceea ce fusese redus în mod automat. Și de ce a fost redus? Pentru că aceasta era dorința statelor membre, care erau libere să stabilească ce sumă de bani doresc să cheltuiască pentru fiecare subiect în statele membre de-a lungul anilor. Statele membre au ales să uh, cheltuiască mai puțin pe chestiuni sociale și mai mult pe investiții. Este o opțiune. Ar fi putut să procedeze în alt fel și noi credem că ar fi trebuit să procedeze altfel. De aceea am introdus acum acest prag de 25 de procente. În negocierile cu Consiliul vom vedea dacă se va accepta să se meargă mai departe de 25%. Comisia a propus un minim de 25% și a propus de asemenea ca în cadrul acestei sume cel puțin 20% să fie uh, bani folosiți pentru incluziune socială. Ceea ce este tot un subiect remarcabil pentru că în tratat fondul social este corelat în măsură foarte mare cu ocuparea și este nevoie de o interpretare in extenso pentru a include și incluziunea socială. Însă Comisia a considerat că este posibil să se creeze această legătură și deci am propus să se cheltuiască cel puțin 20% pentru incluziunea socială. Trebuie să vedem dacă legislatorii vor accepta pe viitor această propunere. În ceea ce privește alimentele pentru persoane defavorizați, nu e vorba de 3 miliarde, ci de 2,5 în propunerea Comisiei. Și tot mai trebuie să primim rezultatele dezbaterii politice aflate în desfășurare. Percepția din diferitele state membre este uh, foarte diversă. Există persoane pentru care consideră că acest program e foarte important și mai sunt și persoane care cred că soluția ar trebui să fie găsită prin ridicarea nivelului alocației minime de subsistență, pentru ca cetățenii să poată alege dacă să folosească banii pentru alimente sau pentru altceva. E o dezbatere ideologică până la urmă. Pe baza discuțiilor care au fost uh, desfășurate, trebuie să vedem cum să procedăm. Și există anumite variațiuni, însă depinde de cât de departe dorești să mergi cu interpretarea. Unii pot spune că e vorba de un program operațional în, în cadrul Fondului Social European. Și statele care doresc să folosească acest program operațional sunt libere să o facă, cele care nu doresc pot să cheltuiască banii pe altceva, pe programe care intră în Fondul Social European ceea ce înseamnă că nu va exista un regulament separat pentru acest subiect. Se consideră că ține de Fondul Social European. De asemenea, temeiul juridic trebuie analizat cu mare atenție în acest sens. Dar dacă se dorește, noi credem că s-ar putea proceda așa. Apoi, observațiile legate de macrocondiționalitatea economică sau de condiționalitatea macroeconomică. Credeam că trebuie să uh, ne gândim când s-ar putea aplica această condiționalitate, care ar fi consecințele și care ar fi efectul aplicării. După cum am încercat să spun în prima mea intervenție, nu este uh, un mecanism la care vor recurge statele membre, ci reprezintă sfârșitul unui proces în cadrul în care a existat o comunicare că se deviază, că trebuie să amelioreze situația și așa mai departe. Până la urmă, nu este o consecință că se iau sau se blochează fondurile uh, din Fondul Social European. Banii sunt tot pentru Fondul Social European, dar în cadrul semestrului european, Consiliul European a recomandat să se cheltuiască mai mult pentru, un tineret, pentru tineret și ocupare și dacă un stat nu a făcut acest lucru, se poate să se atragă atenția acelui stat că șomajul este prea mare. Președinta intervine. După cum v-am spus, ar trebui să punem la punct niște scenarii despre cum funcționează acest mecanism, pentru că nu peste tot sunt implicate regiuni. Dacă dăm recomandări unui stat, aceasta trebuie să fie transpusă la regiunile specifice afectate de fondurile respective. Condiționalitatea macroeconomică nu înseamnă că se blochează complet banii și că astfel statele au de pierdut sau nu mai pot cheltui banii pe Uh, măsuri sociale. Banii pot fi cheltuiți pe măsuri sociale în continuare. Trebuie să lucrăm pe cazuri concrete și m-aș bucura să vă pot da câteva exemple. De exemplu, în cazul Greciei am făcut ceva similar. În situația actuală a Greciei, nu se va invoca condiționalitatea macroeconomică pentru fondul social. Depinde de cum doriți să interpretați și cum doriți să utilizați aceste prevederi în anumite circunstanțe. Eu vă pot spune că aș aprecia posibilitatea de a lucra și de a vă explica de la caz la caz, nu doar să avem o primă reacție de interpretare a unui lucru complet nou, și anume condiționalitatea macroeconomică. Am ascultat cu mare atenție nu doar argumentele, ci și uh, emoția cu care s-au prezentat argumentele pe această temă. Încercăm să avem un rol relevant în cadrul Fondului Social European. Și acum, în timpul crizei, am, ce, am oferit statelor ajutor în domeniul reprogramării dacă doreau să folosească fondurile în alt mod. Am implementat programe operaționale care au mandate uh, atât de largi încât deja statele puteau face tot ce voiau. Însă acum dorim o cooperare pe care președintele Barroso o numește inițiativa de utilizare de oportunități. E clar că aici Fondul Social European joacă un rol important și există posibilitatea ca el să fie folosit. Pentru că se, până acum se, folosesc, se folosește doar o treime din uh, banii pentru perioada de programare actuală. Deci restul de două treimi ar putea fi folosiți, însă este nevoie de acțiunea statelor membre. E vorba de o gestiune partajată și suntem gata să aplicăm toate posibilitățile existente, însă pentru asta trebuie să existe semnalul că se dorește să se avanseze. În ceea ce privește regiunile, și cum anume va stabili Comisia ce date sunt relevante. Sigur că datele vor fi actualizate pentru anii următori. Întrebarea dumneavoastră, doamnă deputat, era foarte concretă. E clar că le vom actualiza în martie 2012 cu datele din 2010. Deci vom uh, obține o ajustare. Am ales împărțirea țărilor în trei categorii pentru a răspunde unei situații foarte inechitabile din trecut. Pentru că dacă statele erau uh, trecute într-o categorie superioară sau inferioară, abordările se schimbau, sumele se schimbau și acum analizăm categoriile fiecare în parte și încercăm să introducem o armonizare mai mare. Cred că v-am răspuns. Euh, Mai există încă șase oratori înscriși, se închide lista și acum dau cuvântul doamnei Kinga, Kinga Kunz și apoi domnului Thomas Mann. Mulțumesc și eu cred că există evoluții pozitive și preocupări și întrebări. Aș dori și eu să mă refer la condiționalitatea macroeconomică care nu este acceptabilă, după cum au spus și colegii mei, pentru că reprezintă o povară suplimentară pentru cei care au, de fapt, cea mai mare nevoie de acest gen de sprijin. Însă nu vreau să intru în detalii sau mai spus deja aceste lucruri. Mai am și alte întrebări. Susținerea pentru grupurile cele mai defavorizate și combaterea excluziunii reprezintă un element central al noului regulament FSE. E o idee bună, însă cum uh, intenționați să planificați implementarea? pentru că mi se pare că e un obiectiv foarte important, însă adevăratul subiect cheie va fi implementarea. Și știm că este nevoie de o abordare diferită, axată pe dezvoltare, dacă dorim cu adevărat să ne atingem obiectivele. E nevoie de o astfel de asistență. Va fi un început foarte lent, rezultatele vor fi foarte lente dacă nu planificăm proceduri de implementare cred că nu vom vedea niciun rezultat în acest sens. Celălalt subiect pe care aș vrea să-l menționez e reprezentat de programele complexe și complementaritatea între FEDER și FSE. Însă, aceasta pare să fie limitată la zonele urbane și noi știm că este mare, mare nevoie de aceste fonduri în zonele rurale pentru că sărăcia se manifestă mai ales la țară, de exemplu ghetourile de romi. Aici se leagă lucrurile și cu strategia privind romii. Ce părere aveți despre includerea ei? Ați mai vorbit în legătură cu condiționalitatea de un lucru. Eu v-am spus că nu acceptăm condiționalitatea macroeconomică, dar un alt fel de condiționalitate ar fi necesară în legătură cu discriminarea, cu excluziunea și așa mai departe. Ați vorbit și de mainstreaming în contextul combaterii discriminării. Ce părere aveți despre o astfel de condiționalitate, deci nu economică? Thomas Mann și apoi doamna Iazloviesca. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule director general, mie mi s-a părut că prima observație la răspunsurile date a fost o propunere. E adevărat, o propunere poate fi discutată, dezbătută. Vorbim despre argumente prea emoționale, pătimașe. Nu, sunt angajate. De ce suntem angajați? Pentru că E vorba despre un fond, un fond social european care înseamnă o valoare adăugată. Și este vorba de asemenea de grupuri țintă. Nu, nu suntem pătimași, suntem extrem de angajați în această problemă pentru că noi știm că dacă fondurile uh, sunt utilizate așa cum trebuie, vom avea și rezultate. Alessandro se plimbă acum, uh, dar uh, voi spune că și el, trebuie să deschidem ușile, trebuie să deschidem ferestrele pentru ca să-i auzim pe cei de pe teren. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să urmărim ceea ce se întâmplă. Cineva spune, nu e foarte simplu. Uh, Evident, e foarte dificil să obții fondurile, ar spune altcineva. Noi suntem cu toții de acord cu faptul că trebuie să îi ascultăm pe cei din grupurile țintă, șomerii, de exemplu, șomerii de lungă durată sau regiunile care au cu adevărat nevoie de acești bani. Atunci când vorbim de pachetul de șase uh, Uh, măsuri, am văzut, știm cine a votat pentru, cine a votat împotrivă. Îl înțeleg și pe Alessandro, care a spus că guvernele ar avea anumite probleme. Nu putem forța guvernele. Am avut alegeri locale în Germania și am spus acum este momentul să ajungem la o limită a deficitului și a îndatorării. Până la urmă, poate că nu suntem prea departe de alții, dar să fac încă două remarci înainte de a ajunge la sfârșitul intervenției mele. Trebuie să menținem ceea ce este Fondul Social European. Trebuie să-l păstrăm așa cum este. Vorbim despre tot felul de formări de-a lungul vieții. Este un slogan. Vorbim de asemenea despre programe tip Erasmus. Trebuie ca acest Fond Social European să fie ceva care să poată fi înțeles, ceva cu o imagine cu o față, o siglă pe care să o putem înțelege. Și, în fine, o ultimă observație. Banii. Am vorbit despre Fondul Social European pentru Agricultură. Evident, există bani prevăzuți pentru acest domeniu. Trebuie să facem mai multe însă pentru grupurile țintă. Nu este o discuție pătimașă, vă repet, este o discuție în care noi arătăm cât suntem de angajați pentru că vrem să obținem rezultate. Doamna Iazovietska, apoi doamna Steinbrück. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule director. Îmi place această formulă modernizată de folosire a Fondului Structural European după anul 2013, însă, ca și colegii mei, am uh, numeroase observații și uh, păreri uh, pe care le împărtășesc cu aceștia. Aș vrea să vă întreb, domnule director general, aș vrea să vă rog să ne dați mai multe informații pentru situația în care ne aflăm, o situație de criză care impune reacții rapide față de schimbări, mai ales pe piața muncii. Ați vorbit, domnule director, despre uh, programele multifonduri. Întrebarea mea este următoarea. Va exista o repartiție concretă, de exemplu, că într-un program sau altul 25% din uh, buget va fi luat din Fondul Social European și restul din Fondul de Dezvoltare Regională sau din uh, alte fonduri? Prin urmare, Cred că am putea să reflectăm la o oarecare fuziune a tuturor acestor fonduri. Repartizarea respectivă va ține oare cont de anumite grupuri țintă foarte bine desenate, foarte clar conturate. De asemenea, analizați situații în care pot apărea schimbări importante în anumite regiuni schimbări care ar putea conduce la o scădere a eficienței finanțării prin fond. Cum se vor modifica finanțările în ceea ce privește rezerva despre care ați vorbit, pe baza cărui principiu va fi stabilită? Pe baza uh, principiilor stabilite de statele membre sau de Comisia Europeană? Comisia Europeană va trebui să accepte principiile elaborate de statele membre? Puteți să ne spuneți și în ce ar trebui să constea această inginerie financiară? Sunteți conștient de faptul că după anul 2013 va fi mult mai greu să folosim credite pentru persoanele tinere care ar vrea, de exemplu, să-și creeze propria întreprindere. V-ați gândit la această posibilitate? Și, în fine, în ceea ce privește principiile de utilizare ale Fondului Social European, trebuie să înțelegeți că noi suntem extrem de angajați aici în tot ceea ce ține de problemele sociale, de aceea vrem să participăm la rezolvarea problemelor. Mulțumesc foarte mult! Întrebarea mea este legată de ceea ce tocmai s-a spus Oder Finanzierungsinstrumente genutzt. Este foarte greu să vedem care sunt instrumentele financiare și cum pot fi acestea utilizate. De aceea, domnule director, ați putea să ne dați acum niște exemple concrete legate de utilizarea Fondului Social European? Poate că astfel am putea să înțelegem mai bine lucrurile. Mulțumesc, Madame la Doamna Deli, Mulțumesc, doamna președinte. Consider că eficiența FS depinde de capacitatea sa de adaptare la diferitele probleme care apar în legătură cu particularitățile locale. Eu cred că este foarte bine că avem această complementaritate între FEDER și FSE în cadrul programului uh, multifond, mai ales prin intermediul strategiilor urbane integrate și mai ales uh, prin uh, comunicarea sau adresarea noastră uh, către publicul țintă pentru a lupta împotriva discriminării și a excluderii sociale, cum ar fi cea a romilor. Însă, atenție, trag semnalul de alarmă pentru cei care nu au adăpost sunt din ce în ce mai multe persoane în această categorie în Europa în prezent și aș vrea să știu ce faceți pentru ele. Apoi, în ceea ce privește abandonul școlar, FSE ar fi un instrument foarte bun, pentru că astăzi există persoane fără calificare care pot ajunge atât la șomaj, dar și la situație de sărăcie. Care ar fi măsurile concrete? Apoi vorbiți despre uh, Uh, un anumit procentaj din fond, 25%. Nu cred că v-ați exprimat suficient de precis. Cred că ar trebui să vă schimbați tirul atunci când vorbiți despre sărăcie. De ce? Pentru că nu putem să vorbim astăzi de ocuparea forței de muncă în legătură cu uh, sărăcia, pentru că locul de muncă nu te ferește de mizerie, de sărăcie. Dacă vreți cu adevărat să luptați împotriva sărăciei, trebuie să vă puneți întrebarea legată de ceea ce le propuneți lucrătorilor săraci, care reprezintă astăzi 8% din lucrătorii din Europa. De asemenea, există un, mod foa- un cuvânt foarte la modă în Europa, inovarea socială. Toată lumea vorbește despre inovare socială, dar eu nu înțeleg ce înseamnă aceasta, nici măcar în cadrul discuțiilor noastre din comisie. Eu cred, sper, că înseamnă să fii în serviciul economiei solidare și să ai niște practici pentru Uh, cei cărora te adresezi, dar ce înțelegeți prin inovare socială? Eu cred că viitorul ne va face să folosim FSE pentru includere socială. Este un, o situație prealabilă inserției sociale, dar ce putem face astăzi? Care sunt frânele care ne împiedică uh, să facem lucrurile așa cum trebuie. Sunt probleme fizice, psihologice, pe care nu le regăsim în intervenția dumneavoastră. Iată de ce am, aș avea nevoie de mai multe precizii în legătură cu măsuri concrete. Mulțumesc! Domnule director general, după cum observați, comisia este extrem de angajată în această dezbatere și regret totuși că trebuie să le spun funcționarilor politici care se află prezenți că nu înțeleg de ce dezbaterea noastră se desfășoară doar în prezența a 11, 12, 13 membri. Este discuția cea mai importantă pe care am putea o avea. Știu că am avut-o deja cu comisarul, dar nu este un motiv pentru ca să lipsească atâta lume. Mă întreb de ce uh, există atâtea absențe. Vă cer tuturor uh, șefilor să faceți ceea ce trebuie făcut, pentru că altfel uh, cum se vor petrece negocierile dacă nu suntem întru totul angajați în această dezbatere. Nu există niciun punct pe ordinea de zi mai important decât acesta. Uh, dacă vom continua să facem din această dezbatere doar uh, o discuție birocratică la nivel de experți, atunci nu mai are niciun rost să facem uh, vreo politică. Nu mă refeream la dumneavoastră, domnule director general, sper că m-ați înțeles foarte bine. Uh, Aș vrea, spune doamna președintă, să fac câteva observații, câteva remarci. Cred că în această discuție problema condiționalității macroeconomice este copacul care ascunde pădurea, pentru că ați vorbit despre foarte multe elemente la fel de importante, însă, într-o oarecare măsură, probabil folosiți uh, tehnica de tip Thatcher, care constă în focalizarea atenției asupra unui element pentru a se uita restul elementelor. Însă să aveți încredere, domnule director, membrii acestei comisii, noi uh, ne vom uita la toate elementele de asemenea, aș vrea să vă dau câteva argumente care, pentru mine, uh, fac ca propunerea să fie total inacceptabilă și de aceea va fi o, o mobilizare extraordinară în cadrul Parlamentului. Spuneți, vom face un studiu de caz pentru a vedea cum vor putea funcționa lucrurile, dar de ce n-ați făcut studiul de caz înainte de a face propunerea? Mi se pare absolut ciudat. De asemenea, ideea acestei propuneri este următoarea – Ziceți, cu pachetul de guvernanță economică pe care eu nu l-am votat, după cum știți foarte bine, pe care alții l-au votat, vor fi sancțiuni pentru țările din zona euro și care sunt echivalentul pentru țările care nu sunt membre ale zonei euro. Nu înțeleg logica pentru că dacă folosiți fondurile structurale ca masă critică înseamnă că introduceți și niște posibilități de dezechilibrare și de inechitate între statele membre care nu pot fi acceptate, care mi se par contrare uh, spiritului uh, discuțiilor noastre. Această geometrie varila, variază în funcție de nevoile statelor, nu aceasta este uh, logica distribuirii fondurilor structurale. Uh, trebuie să le folosim pentru cei care au cel mai, cea mai mare nevoie de ele. Poate că sunt prea carteziană, dar oricum sunt lucruri pe care nu le pot accepta. De asemenea, domnule director, ați răspuns parțial uh, la unele întrebări uh, pe care vreau să le pun în multe state, chiar și cele pe care le cunosc uh, foarte puțin, există o anumită politică la nivel statal care este declinată la nivel regional. Și apoi avem și uh, fondul FEDER care reprezintă o politică foarte regionalizată, chiar și într-o țară ca a mea. Și ați spus că toate acestea se integrează într-o abordare regională. Deci nu îmi spuneți că nu există contradicție între sancționarea anumitor regiuni pentru acțiunile anumitor state sau spuneți foarte clar că vreți ca pachet, pactul de stabilitate să se aplice și la nivelul regiunilor. Mergeți până la capătul acestui raționament, domnule director. Apoi ați spus, ați, facem asta pentru a descuraja. Păi, dați-mi voie, trebuie să avem coerență și asupra acestui punct, pentru, pactul de, pentru că pactul de stabilitate a fost revizuit tocmai pentru că sancțiunile care făceau parte din ele erau ineficiente, ele erau doar descurajante. Am învățat lecția acestui caracter uh, disuasiv al sancțiunilor, am corectat situația din pact și am impus sancțiuni automate. Acum, în fondurile structurale, spuneți, nu e grav, uh, facem acest lucru pentru a descuraja. Păi dacă sunt sancțiuni de descurajare, sunt utile sau inutile? Sunt bune sau nu sunt bune? Știu că ar trebui să avem nevoie de, să, să dăm dovadă de mai multă imaginație, dar țări care nu reușesc să respecte criteriile de deficit și alți indicatori, poate ar avea nevoie de sancțiuni care să fie mai eficiente. Prociclice, de exemplu, reproșăm acestor sancțiuni ideea de prociclicitate, dar cred că nu ne-am uitat suficient de mult la sancțiunile de tip obligație de creștere a impozitelor, inclusiv a TVA-ului, chiar dacă eu nu sunt uh, un avocat al creșterii TVA-ului, dat fiind caracterul său social uh, nedrept. În luna iulie, atunci când șefii de stat și de guvern au adoptat al doilea plan de susținere pentru Grecia, nevoia de am simțit nevoia de a face această țară să respire. S-a propus o mobilizare mai eficientă, mai rapidă a fondurilor structurale ideea că fondurile structurale pot ajuta o țară care se află în impas era prezentă în mintea tuturor și după trei luni se spune că tocmai pentru aceste țări nu se vor acorda fondurile. Prin urmare, sunt niște lucruri pe care eu nu le înțeleg în ceea ce privește guvernanța. Și eu cred că fondurile structurale reprezintă un instrument extrem de prețios pentru Uniunea Europeană pentru că am făcut niște cursuri de formare permanentă, că am înțeles cum se întâmplă lucrurile pe teren. Eu uh, am reușit să am o idee asupra modului de funcționare a lucrurilor. Toată lumea zice, a, avem nevoie de cofinanțare și așa mai departe, e groaznic. Dar când oamenii sunt mai cinstiți, vor spune că, în termen de guvernanță, este vorba de o competență care necesită exemple, contaminare legată de excelența europeană, așa cum ar trebui să funcționeze aceasta în pedagogia modernă. Eu, din pedagogia modernă, eu am învățat că atunci când lovești un copil, el va deveni autist și nu te va mai asculta deloc. Dar atunci când uh, aplici atât uh, corecția cât și lauda, lucrurile se întâmplă mai bine mă întreb de ce oare în această problemă legată de fondurile structurale nu vă gândiți mai mult la politicile de acompaniere, la mobilizarea asistenței administrative. Astfel vom ajunge la o situație de win-win în care toată lumea va avea avantaje. Trebuie să ne mobilizăm cu toate forțele pentru a face ca propunerea noastră să conțină acest element al negocierii. Îmi cer scuze că am uh, fost atât de lungă, rar mă exprim în cadrul comisiei uh, cu atât de multe amănunte, dar câteodată pot să, să profiți de faptul că ești președinte de reuniune. Iată de ce aș adăuga un ultim punct. Toată lumea știe cum această condiționalitate macroeconomică a fost introdusă în propunerea Comisiei trei zile după ce președintele Barroso a făcut un discurs privind starea Uniunii, un discurs care a fost admirat de media și de o parte a hemiciclului, a Parlamentului, fără niciun fel de concertare internă în cadrul colegiului, ca un fel de precondiție uh, pentru statele membre. Cred că este contrar spiritului de solidaritate și de utilizare a fondurilor structurale. Iată de ce, domnule uh, director, cred că Ați înțeles, încă mai vrem să discutăm. Vă dau din nou cuvântul pentru ca să puteți interveni. Doamnă Moran, așteptați puțin. Dar câteva secunde doar ca să completez ceea ce ați spus dumneavoastră și sunt sigură că veți fi foarte mulțumită de intervenția mea, spune doamna Moran. Întrebarea pe care vroiam să opun este legată de acea rezervă de performanță. Și în acest domeniu putem face apel la pedagogie. Oare nu vă este teamă că se fixează niște obiective extrem de joase, de limitate la nivel regional pentru această rezervă de performanță? N-ar trebui să uh, fixăm uh, ceva care să poată fi atins foarte ușor uh, față de obiectivele Europa 2020? Domnule director general, vă rog să interveniți, după care vom continua bună dezbatere. Deja mi s-a făcut teamă după această intervenție a dumneavoastră, dar voi încerca totuși să mă exprim cât mai clar. În primul rând, nu începem cu Fondul Social European de la zero. A existat o experiență îndelungată de-a lungul anilor și după cum constatăm acum, nu întotdeauna funcționează în cel mai bun mod în care ar putea funcționa pentru statele membre și pentru regiuni. În mod normal există un, uh, o oarecare întârziere în crearea de programe. Unele programe au un nivel de artificialitate și, de exemplu, acum există o criză, însă dacă discutăm cu diferite state membre, ar trebui să ne stabili... ar trebui să le spunem de ce nu vă stabiliți prioritățile. Nu e greu dacă aveți cât un program, haideți, treceți la treabă, nu faceți doar ajustări. Noi încercăm să ajutăm statele membre în acest sens, mergem la fața locului, punem întrebări, facem presiuni în anumite direcții, dar nu este întotdeauna ușor. Trebuie să fiți liniștiți însă că majoritatea timpului personalului meu este devotat deplasării în regiuni și discutarea cu reprezentanților acestora pentru a încuraja să ia anumite măsuri, inclusiv în domeniul managementului financiar. Avem uh, un obiectiv de a nu depăși o rată de eroare de 2%, un obiectiv draconic dacă dorim să implementăm toate programele peste tot. Însă, de pe acum se ajunge la acțiuni, cum este, de exemplu, dacă nu suntem de acord cu condiționalitatea normală ex ante, întrerupem plățile și le suspendăm. Întreruperile pot fi făcute pentru șase luni. Aceasta se poate decide la nivelul meu. Dacă după șase luni nu primim uh, lămuririle necesare, se suspendă, se face o suspendare pe perioadă nedeterminată până când statul membru respectiv uh, aduce justificările necesare. Așadar, există deja condiționalități. Nu înseamnă că spunem uh, nu avem încredere și deci oprim plățile. Nu trimitem o misiune, discutăm cu statele membre, încercăm să obținem lămuriri, de ce anumite autorități nu funcționează și așa mai departe. Oferim asistență tehnică. Este un subiect uh, în joc și, conform curții de conturi, subiectele legate de suspendare sunt foarte importante, însă, pe de altă parte, blochează fluxul de bani și împiedică atingerea obiectivelor. Însă există un uh, tip de măsuri deja existente. Aceste condiționalități macroeconomice nu au fost propuse doar pentru a-i uh, lovi pe beneficiari, ci pentru a-i ajuta, pentru a-i ajuta mai bine și uh, acolo unde e cea mai mare nevoie de ajutor. Trebuie să uh, ținem cont, sigur, de caracterul disuasiv în ceea ce privește introducerea de condiționalități macroeconomice în text. Însă acestea nu intervin în mod automat la ora actuală. Există o decizie în Consiliul European ca să se poată trece în următoarea fază a procesului. Așadar, există momente de deliberare. niciun caz nu voi avea o abordare teceriană, pentru că știu că uh, ar uh, s-ar crea astfel probleme politice. Este însă o propunere a Comisiei să funcționăm așa, ca să fim consecvenți și coerenți. Și nu trebuie să-i pedepsim pe beneficiarii finali, ci trebuie să ajutăm aceste persoane prin programe mai bune. Practic, în fiecare stat, uh, o mare parte din fonduri sunt rezervate asistenței tehnice. Uneori, din diferite motive, statele nu doresc să utilizeze această asistență, însă există state în care avem fonduri de susținere și au mai rămas încă 240 de milioane de euro pentru dezvoltarea de capacități instituționale. Și nu se face nimic cu banii și suntem la sfârșitul lui 2011 acum. Deci eu cred că programele sunt relevante, pot fi utilizate, însă statele membre trebuie să și vrea să le folosească în acest sens. Haideți să încerc să reacționez și la alte chestiuni uh, menționate, nu doar la aceasta. În primul rând, în legătură cu simplificarea. Cum uh, poate fi armonizarea considerată simplificare, numai pentru că în diferite regulamente același subiect este tratat uh, în termeni diferiți, s-a ajuns la interpretări diferite. Pentru Fondul European de Dezvoltare, de exemplu, acesta avea alte definiții decât aveam noi în Fondul Social European ceea ce duce la uh, mai puține interpretări date, dacă intervenim, și noi am decis că această abordare de programare integrată trebuie să ducă la o programare corelată între marile oficii, ca să nu dăm răspunsuri separate și diferite diferitelor regiuni, să acționăm în mod integrat. <clears throat> În ceea ce privește denumirile, Fondul Social European va rămâne Fondul Social European și există un motiv pentru care doamna comisar Vasiliu a propus să se, trească, să se treacă la Erasmus 4, există simplificarea regulilor, armonizarea regulilor, există Erasmus, Erasmus Mundus, Grundfig, cum mai este, mai este încă unul, nu mai știu cum se numește, și uh, Învățarea de-a lungul vieții este un aspect care le reunește, dar acest uh, subiect intră în alt portofoliu. Voiam să vă spun doar că este prezentă peste tot ideea de a armoniza toate regulamentele și de a ne asigura că pot fi utilizate cât, pot fi utilizate cât mai bine fondurile. Să nu spunem că a, ați făcut cerere aici, dar de fapt trebuia să o depuneți în altă parte. Ați mai întrebat dacă Fondul Social European ar trebui să se refere și la chestiuni agricole. A existat acest program numit Alimente pentru defavorizați, care a provocat un proces și curtea a luat o anumită hotărâre. Însă, acest program a fost oricum folosit în câteva state membre pentru milioane de persoane, fără o monitorizare, o continuare a acestui program, este posibil ca persoanele respective să nu mai beneficieze de ajutor. Se desfășoară o dezbatere ideologică aici, după cum am spus, însă Comisia a propus să se ocupe de acest subiect în cadrul FSE. Separat sau integrat în FSE? Mai rămâne de discutat acest subiect, dar uh, cam aceasta este ideea și acesta este fundalul istoric ce stă la baza chestiunii. Am dorit și noi să primim să beneficiem de reacții rapide ale fondurilor la evoluțiile de pe piața muncii. Acest lucru ar putea fi făcut mai rapid decât uh, se întâmplă acum. De aceea ținem legătura cu statele membre și, uh, într-un fel, propunerile noastre îngreunează capacitatea statelor membre de a reacționa rapid la piața de muncă, iar noi am dori să avem o abordare mai concentrată și să fim gata să ajutăm statele membre rapid. Însă nu, nu constatăm că există o tendință către programe de urgență acum. E vorba de o mașinărie care funcționează destul de lent, acum uh, există și trebuie implementat mecanismul. În legătură cu rezervele, e vorba de rezerve de performanță, pe care noi le creăm în cadrul programelor naționale. Utilizarea trebuie să fie uh, dezvoltată de statele membre. La finele perioadei de programare. În legătură cu uh, programarea financiară, ca să închei, pentru că mi se face semn că trebuie să mergem mai departe. Persoanele defavorizate. Situația lor trebuie să aibă legătură cu posibilitatea lor de a fi angajați, însă nimic nu împiedică statele membre să aibă propriile programe. Există programul de management direct, numit uh, Progres, și permite experimentarea, dezvoltarea de, me- de metodologii. Statele membre trebuie uh, și sunt libere să creeze programe pentru sectoare specifice, dacă doresc. Și de asemenea, Uh, pot să se ocupe de șomajul în rândul tinerilor, de persoanele fără adăpost și așa mai departe. Toate acestea pot fi utilizate și, după cum vă spuneam, două treimi din fonduri încă mai trebuie cheltuite. În legătură cu inovația socială vom reveni mai târziu la acest subiect. Nu știu dacă doriți să mai uh, apăr condiționalitatea macroeconomică sau dacă vreți să vă pregătiți deja tunurile pentru următoarea reuniune și să mai faceți și alte victime, nu doar uh, acești funcționari. După cum v-am spus, eu cred mai mult în stimulente decât în pedepse. Sper ca discuția cu dumneavoastră să ducă la rezultate foarte bune, însă mai avem și un alt punct pe ordinea de zi și aș dori să uh, avem timp să ne prezentați pe scurt și noul program referitor la schimbări sociale și inovare socială. Astfel, veți putea poate să răspundeți și la întrebarea doamnei Deli. Anticipativ. Aveți din nou cuvântul, domnule director general. Well, uh, as you may all know, we have at the moment uh, a program uh, that is called uh, Progress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 Întrebarea este dacă putem identifica asta. Nu am înțeles întrebarea decât din perspectiva francezilor. În politicile naționale există deja practici de a avea dovezi pe bază de inovare socială și aceasta este metodologia pe care vrem să o acceptăm mai mult în politicile europene, deoarece vrem să testăm noile evoluții under different circumstances in different countries. Um, uh, and Vrem să testăm asta în diferitele țări și să răspândim bunele practici și soluțiile găsite de unele țări. De aceea vrem să dăm un alt nume acestui program. Programul pentru schimbare și inovare socială. Acest titlu exprimă mai bine ideea pe care o avem E vorba de părțirea de informații, de dialog, de experimentare socială și de inovare în funcție de probe. În ceea ce privește folosirea datelor, ar trebui să facem mai mult în ceea ce privește experimentarea socială, deoarece multă inovare se face doar inovat, uh, intuitiv, fără dovezi clare. Deci ar trebui să avem o altă cale de a aborda lucrurile. Vrem să legăm acest program de obiectivele principale din strategia 2020. E important să existe această legătură și obiectivele generale sunt importante. 20 de milioane de persoane care să nu mai fie sărace, să includem pe toți. Și asta nu putem să o facem fără inovare și experimentare. For, uh, this program to... Aceasta ne călăuzește pe noi în acest program. O parte din programul centralizat uh, este partea EURES. E vorba de legătura dintre serviciile de angajare din uh, Europa. Acum are ca scop doar transparența, publicarea posturilor vacante în diferitele țări, și publicarea de curriculum vite. Pe viitor vrem să folosim acest sistem EUROS, EURES și pentru a face potrivirile. Nu vrem să dezvoltăm această unaltă pentru a găsi, pentru a potrivi uh, locurile de muncă cu cei care le caută. 20 de milioane de posturi sunt vacante, unele de luni de zile, greu de ocupat. Deoarece lipsesc um, abilitățile, știm de asemenea că și mobilitatea e redusă, doar 2,6% din forța de muncă trăiește și lucrează în altă țară decât cea de origine. Data uh, together make uh, it necessary to develop EURES. Împreună toate aceste date ne fac să credem că EURES trebuie să se dezvolte ca un alt de lucru și nu doar ca un instrument care să asigure transparența. Need a big cooperation, uh... Asta va fi nevoie, bineînțeles, de cooperarea serviciilor de angajare din Europa, va fi nevoie de evoluții tehnice, ceea ce privește TIC-urile. Cei de la Oficiile de angajări va trebui să se implice foarte mult, activitatea lor de zi cu zi se va schimba, e vorba de multă muncă, nu doar de niște activități izolate. Suficient în legătură cu EURES, acum mă voi referi la microfinanțare. Aici Parlamentul European a, uh, și-a manifestat un interes deosebit uh, pentru înființarea acestor măsuri. Nu sunt de acord cu cei care au spus că lucrurile se desfășoară foarte încet. Nu, e vorba de pregătirea instituțiilor financiare specializate pentru ca lucrurile să funcționeze. Într-o serie de țări programele acestea funcționează și din ce în ce mai multe țări uh, îl vor avea. Sunt prevăzute soluții la niște probleme concrete legate de accesul la microfinanțare. E vorba mai ales de tinerii care își încep propria afacere. Creditele sunt din ce în ce mai greu de obținut, iar această microfinanțare și această facilitate microfinanțare și de mm, antreprenoriat social poate face foarte mult. ceea ce vrește bugetul, termeni relativi, credem că și Fondul Social European poate fi folosit dacă participă la un program concret și de aceea vorbeam despre ingineria financiară și despre încercarea de a respecta metodologia dezvoltată. To, uh, also, uh... Încercăm să apelăm la mai multe instituții financiare pentru a obține implicarea acestora, însă serviciul furnizat final poate fi uh, plătit și de Fondul Social European. Și ultima pagină, linii bugetare autonome, ceva foarte misterios, însă sunt niște linii bugetare bazate direct pe tratat. Sunt trei linii bugetare pentru dialog social, pentru libera circulație a lucrătorilor și coordonarea sistemelor de securitate socială și o linie pentru analiza situației sociale, a demografiei și a familiilor. E vorba de conferințe, de cercetare, de dialogul social în cadrul liberei circulației a lucrătorilor. Sumele sunt uh, interesante, dacă e să vă uitați, sumele cheltuite din acest buget. Toate schimburile sectoriale dintre angajați și angajatori au loc în acest cadru, sunt finanțate de aici și s-a acumulat foarte multă experiență pe această cale. Și aici uh, aveți cifrele. Deci aceasta este prezentarea. Doamna Steinruck. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ne-ați spus. Da, ceea ce ne spuneți sună bine. E bine să ai un program care să se ocupe de schimbările sociale, însă trebuie să fim foarte atenți. Pe măsură ce fuzionăm programele, nu dorim ca acestea să sufere o pierdere calitativă. Există programe importante, după părerea mea, care își merită independența. Pe deci la acest pilon al patrulea, ce plus valoare credeți dumneavoastră că există pe lângă inovare și, uh, exp- exper, și faptul că e ceva experimental? Deci eu n-am auzit nimic uh, concret, calitativ vorbind. De asemenea, ați vorbit despre EURES. știu, există o mare cerere în rândul lucrătorilor. Nu știu dacă asta se întâmplă în fiecare regiune. Însă aș vrea să știu cum, care va fi echilibru între EURES și potrivirea locurilor de muncă și a celor care le caută. Și acum, instrumentele pentru microfinanțare. Ne puteți explica aici în ce constau diferențele? Deci vă cer o definire clară a propunerii făcute. Domnul Bulan, după care doamna Măra. Nu, j'avais N-am sunt raportor din umbră, nu am nimic special de spus. vreau, în primul rând să văd care este abordarea comisiei. Însă, din aceste propuneri, nu prea văd eu o, o mare plus valoare ca să folosesc un termen la modă, din punct de vedere social. Aceste linii de lucru deja există la Parlamentul European prin mai multe directive existente Da, se vorbește despre creșterea liniilor bugetare pentru mai multă transparență, fezabilitate sau uh, îndeplinire pe teren a obiectivelor pentru fiecare organism. Da, de ce nu? Asta totuși um, aș fi preferat aici niște propuneri din partea Comisiei în ceea ce vrește inovarea cu ajutorul acestor instrumente. Aș, așa ceva aș fi vrut eu, așa ceva aș fi vrut să intervin. Da, nu ne rămâne decât să așteptăm să, ve- să veniți cu astfel de propuneri sau să le propunem noi. Astea sunt așteptările noastre, doamna Moran și doamna Deli. Mulțumesc, doamna președinte. Printre instrumentele de inovare socială sau cel puțin printre proiectele de inovare socială, există și cel al grupărilor de angajatori care poate fi un răspuns pertinent în teritoriu pentru a ajuta la resorpția șomajului și pentru a aduce un adevărat serviciu IMM-urilor uh, răspândite pe aici, pe acolo. Mă întreb dacă aveți intenția și poate mă alătur așteptărilor de care vorbea colegul Bulon Adineauri. Aveți uh, ceva legat de niște adevărate inovații, doamna Deli? Spune președinta, mulțumesc doamna președinta, eu aș vrea să știu care va fi locul ONG-urilor în cadrul acestui program. E o întrebare adevărată și dacă citesc documentul, uh, constat că sunt unele lucruri pe care nu le înțeleg. De exemplu, la un moment dat scrie progres este deschis tuturor actorilor instituționali și mai ales, și se dă o listă și se spune mai ales media, de ce intră și media aici, apoi nu se vorbește despre ONG-urile naționale, apoi spuneți experți în domeniul evaluării și analizei de impact înțeleg nimic din ce înseamnă toate aceste expresii. Ați putea să-mi lămuriți puțin lucrurile. Ce înțelegeți, de exemplu, prin organisme publice și private, actori instituționali, pentru că în această listă există tot felul de organisme pe care eu nu le-aș vedea aici. E adevărat, este un text oarecum tehnic, dar ați putea să spuneți mai multe despre costurile de finanțare, pentru că ați vorbit de maximum 15% pentru cofinanțare. E adevărat asta ați spus, da? Intervenție fără microfon din partea domnului director și apoi aș vrea să mai știu, spune doamna Deli, cum veți simplifica evaluările. Mulțumesc! Mai există alte întrebări, domnule Man, da? Da, mulțumesc foarte mult. Ați vorbit despre o gestiune comună cu FS. Există mai multe programe de microfinanțare, însă deseori se spune că baza este prea slabă, există prea puține experiențe. Prin urmare, s-ar putea ajunge la un conflict. Aș vrea mai multe explicații în legătură cu această problemă și legat de FEDER. Well, some of the, the questions are rather... Unele întrebări sunt detaliate, voi încerca să mă descurc cum pot. În primul rând, Nu vrem să șocăm pe nimeni. Credem că e nevoie de un program care să oglindească ceea ce facem deja. Însă să îi dăm și această savoare inovatoare pentru viitor. Asta prima la mână. În al doilea rând, care este valoarea combinației? Cu toții am fost instruiți uh, atunci când s-au pregătit aceste măsuri să simplificăm, să armonizăm cât mai mult lucrurile. Și vedeți că faptul că avem anumite ferestre în cadrul acelui regulament este o contribuție la acest principiu uh, general de simplificare și armonizare. Deci am putut Uh, armoniza, am armonizat. Puteți spune, bineînțeles, că e o problemă, deoarece diferitele ferestruci rămân separate, însă acum sunt toate într-un regulament cu un set de componente. Ce s-a făcut până acum? O oarecare experimentare în prima fază. EURES e un astfel de exemplu. Am dezvoltat această rețea care avea, care avea un obiectiv limitat. Acum, în mod explicit, adăugăm ceva în plus. Și astfel pregătim sistemul EURES pentru acea potrivire factuală. Asta, bineînțeles, costă bani, necesită o investiție din partea serviciilor de angajare din statele membre. s a verificat și văd că statele membre doresc să o facă, deoarece, de asemenea, au presiunea creării de locuri de muncă, deci de a-i angaja pe oameni. Vă spuneam, doar 2,6% din forța de muncă lucrează și trăiește într-o țară diferită. 2 milioane de posturi sunt vacante peste tot în Europa și ar trebui să începem să ocupăm aceste locuri de muncă. Ar trebui să vedem care sunt și grătățile ce apar în acest uh, proces. Avem problema limbii, diferențelor culturale, a faptului că unora nu le ușor să se mute în altă țară. Iată elemente asupra cărora ar trebui să facem eforturi explicite pentru a lesni lucrurile. Da, când vorbim de acest termen matching function, funcția de potrivire, sunt doar două cuvinte, însă în spatele lor se află multe. În ceea ce vește linia bugetară pentru experimentare, la un moment dat trebuie să tragi niște concluzii, așa cum s-a întâmplat și cu microfinanțarea. Și noi am elaborat un fel de metodologie. De fiecare dată trebuie să vezi dacă metodologia ta are o legătură clară cu niște evenimente din viața reală însă parția, o parte din această metodologie poate fi folosită la nivel mai mare, deci transferată către Fondul Social European. Deci poți folosi fonduri, bani de la Fondul Social European pentru a înființa sisteme de microfinanțare la nivel național, creând de asemenea și fonduri revolving, pentru a nu cheltui banii într-un an și a-i practic uh, irosi. Întotdeauna vom avea o sumă limitată de bani și de fiecare dată va fi nevoie de lucruri noi pentru a ne adapta la schimbările ce apar în cadrul societății. Asta vrem să facem cu inovarea socială și există și multe alte chestiuni asupra cărora putem experimenta în faza actuală și nu vreau să intru acum în detalii. Tot ceea ce facem în acest management direct va fi uh, uh, obiectul unor apeluri de ofertă pentru anumite categorii. Vom identifica, prin urmare, beneficiarii de fiecare dată în mod destul de specific. Ați citit o lungă listă de lucruri care pot fi făcute. Eu nu am putut uh, nici măcar să scriu toate aceste lucruri, însă vă asigur că nu vom uita ONG-urile. Acestea vor face parte din uh, grupările care pot face oferte. Deci o mare noutate este experimentarea socială. Nu cereți acum să identific exact ce anume vrem să experimentăm, deoarece vrem să avem sugestii și din partea statelor membre. Însă trebuie să existe o legătură clară cu strategia 2020. Și implementarea în statele membre se poate face diferit, bineînțeles. Evaluarea. Trebuie să ne asigurăm că vom avea evaluarea corectă. Și un lucru care mă uimește e faptul că nu se folosesc suficient de mult aceste evaluări. Există multe forme de evaluare, însă unele parcă ar fi la nivel ezoteric, nu oferă cifre și date exacte. Și pentru a ne apăra politicile ar trebui să arătăm rezultatele concrete. Asta ne dorim. Asta vrem să facem. Evaluările trebuie să devină mai profesionale, cu un alt domeniu de aplicare și trebuie folosite Scopul lor nu e să ajungă într-un sertar. Să revenim acum la procentul de 15%. Nu asta ați vrut să spuneți. Mai bine discutăm între patru ochi, n-am nimic de ascuns celorlalți, însă sper să înțeleg mai bine întrebarea, dacă mi-o puneți uh, încă o dată direct. Vă mulțumim, domnule director general. Trei persoane au cerut să ia cuvântul după ce dumneavoastră ați răspuns deja la toate întrebările făcute. Niciodată n-am mai văzut așa ceva la noi. Na. Nu mai avem decât 5 minute și nu vreau să supăr pe nimeni sau să crez frustrări printre rândul dumneavoastră, însă uh, le voi da cuvântul celor trei persoane, câte un minut, doamna Kinga Gantz, după care doamna Sipel și domnul Bulan, care deja a luat cuvântul. Deci trei minute, după care dumneavoastră veți răspunde două minute. Mulțumesc, am cerut cuvântul mai devreme pentru că doream să comentez un lucru pe care l-ați menționat dumneavoastră de mai multe ori, și anume nimic nu împiedică statele membre să creeze programe pentru persoanele fără adăpost. post nimic nu le împiedică să folosească resursele pentru formare obligatorie și pentru facilitatea de macrofinanțare. Problema este că lipsește angajamentul la nivelul statelor membre. Însă eu întreb tot timpul, am întrebat în mod repetat, cum încercați dumneavoastră să influențați statele membre să utilizeze fondurile într-un mod care să garanteze că ele ajung la cei care au cu adevărat nevoie, la persoanele cele mai dezavantajate care trăiesc în condiții de sărăcie extremă? Aceasta este o întrebare recurentă, însă la care nu am auzit până acum niciun răspuns. Doamna Sipel. Ja, schön dank. Mulțumesc. Îmi pare rău că nu m-am înscris mai devreme la cuvânt, însă credeam că uh, o să mai primesc câteva răspunsuri. Însă din păcate, cu cât ascult mai mult această dezbatere, cu atât sunt mai confuză. Nu mai este clar care este obiectivul, care este direcția, ce dorește acest program să obțină și care este legătura dintre noile programe prevăzute și microfinanțare. Nu mi-e deloc clar. Eu am o întrebare foarte concretă. Ați vorbit și dumneavoastră de faptul că în Europa sunt 2 milioane de poziții libere, de posturi libere care trebuie să fie ocupate. Vă întreb dacă acesta este un punct central. Numai în Germania avem 2,7 milioane de șomeri și dumneavoastră spuneți că pentru Europa trebuie să ne stabilim obiectivul de a ocupa 2 milioane de posturi libere. Eu vă întreb despre ce vorba, despre ce fel de posturi este vorba, despre uh, licenci, licențiați, despre mecanici auto, sunt uh, contracte cu durată determinată, cu durată nedeterminată, e vorba de umplerea acestor posturi prin mobilitate. Este vorba de uh, lucrători uh, migranți care trebuie să-și schimbe locul de muncă din doi în doi ani, pentru că eu cred că asta nu înseamnă Europa socială. Doamnă președinte, mai iau cuvântul încă o dată, ceea ce este o inovație, pentru că se pare că nu se prea întâmplă la această comisie. Și pentru mine rămâne încă uh, uh, opacă această chestiune. Mă uimește titlul, schimbare socială și inovație. Eu nu văd unde e schimbarea și unde e inovația. Ce spuneți dumneavoastră pare o fi o evaluare și o uh, recompensare a sistemului existent. Mă mir că nu sunt mai multe studii de impact și studii legate de aplicabilitatea dispozitivelor existente astăzi. Mie mi se pare că în acest context de criză economică, Astăzi, într-adevăr, dorim să vorbim de inovare și de schimbări sociale și acest lucru s-ar îndrepta mai mult către o convergență socială în uh, statele Uniunii. Mai mult la acest lucru ar trebui să ne gândim. Mie mi se pare uh, că se încalcă uh, armonizarea și convergența că, și prin încălcarea lor se încalcă practic prevederile privind piața unică. Și toate acestea duc la uh, niște evoluții și la niște rezultate macroeconomice, ca să revenim la ce spuneam. Deci, domnule director general, schimbarea socială este un stimulent sau uh, ce? Este o necesitate. Am să încerc să răspund la întrebare. Ce faceți pentru a spori nivelul de angajament al statelor membre? foarte multe. Începem cu politica Europa 2020 și uh, obiectivele principale. Începem cu semestrul european pentru a îndrepta statele membre în anumite direcții și a oferi recomandări specifice pe fiecare țară. Mergem în misiuni, cerem să identifice programe operaționale concrete le oferim posibilitatea de a reprograma și le ajutăm să uh, pună lucrurile la punct. Trebuie să vă uitați la ce număr de misiuni avem în anumite state, mai ales din sudul Europei, ca să le uh, convingem să cheltuiască ceva. Sunt state membre care cheltuiesc acum doar 3% din ce ar putea cheltui, în ce ar fi putut cheltui în întreaga perioadă. Trebuie să vă uitați la numărul enorm de misiuni pe care le-am avut de dezvoltarea capacităților de asistență tehnică și așa mai departe. Noi oferim în permanență orientări, cadre, o asistență, surse de inspirație pentru statele membre. Asta facem zi de zi. Deci m-aș bucura să descriu mai în detaliu acest lucru, însă foarte multe uh, sunt de făcut și sunt făcute pornind de la politici generale până la asistența de zi cu zi. Obiectivul final al managementului central. Eu cred că este necesar să avem la dispoziție la nivel central niște bani ca să uh, încercăm lucruri noi, ca să uh, acoperim evoluții care nu sunt uh, acoperite dacă doar două, trei state membre stau în colțul lor și fac ceva. Uh, dacă vrem să creăm un sistem de mobilitate european, atunci o singură instanță poate acționa și anume nivelul european. Acest lucru nu poate fi făcut de statele membre. Avem aspirația aceasta de liberă circulație, vorbim despre uh, piața europeană, înseamnă că trebuie să facem ceva. Piața europeană a muncii înseamnă că trebuie să facem ceva. Am început cu EURES în formă embrionară. Uh, Ați spus că uh, am acordat doar transparență și că acum trebuie ceva mai mult. Nimeni altcineva nu poate să facă aceste lucruri. Puteți spune că nu avem nevoie de aceste lucruri. Ba da, avem nevoie ca să dăm sens pieței europene a muncii. Am putea să intrăm în detalii și uh, mi-ar face plăcere să vă ofer informațiile privind numărul de persoane existente. Știu că Germania e foarte interesată uh, să, ca mai multe persoane să aibă competențele necesare. Am avut o serie de contacte și am aflat că multe posturi libere din Germania, ca să vă dau acest exemplu, nu pot fi ocupate din cauza unei uh, uh, proaste gestionări a competențelor, deși sunt atât de multe persoane. Deci, competențele sunt nepotrivite. Dacă e adevărat sau nu, nu inventez, uh, acest uh, lucru vine din statele membre, de aceea lucrăm la nivel european la competențe, uh, capacități, clasificări care să producă primele rezultate în 2012 și există posibilitatea ca întreaga Europa să realizeze o clasificare a competențelor și a nevoilor ocupaționale și o verificare vocațională a acestora pentru a valida formarea vocațională. Deci este un obiectiv concret. Obiectivul concret este să fie fonduri disponibile la nivel european ca să putem să începem acest experiment, această inovație, aceste chestiuni care necesită intervenție europeană, fiindcă nimeni altcineva nu se ocupă de ele. Acesta este principalul rezultat, principal. Esența este deci că nu pot da o definiție concretă a ceea ce vom face exact în domeniul inovației sociale, fiindcă acest lucru se va schimba de la un an la altul. Deci, dacă înțeleg bine, faceți apel la un proiect pilot elaborat de comisia noastră. De ce nu? Foarte bine. Cine are ori de auzit să audă. Mulțumesc mult și ne întâlnim mâine.